So, since the rapporteur is in the room, Jan Ulbricht, we are about to start. Deoarece raportorul este în sală, Jan Ulbricht, suntem pe cale să începem. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Doamnelor și domnilor, Vă spun bun venit la acest segment uh, de după amiază a ședinței comisiei noastre. Președintele nostru, Jean Artui, a anunțat încă de dimineață că în această după amiază nu va putea să participe la ședință, de aceea am eu plăcerea să conduc această ședință. Avem întâi un punct pe ordinea de zi, căruia i-am afectat uh, suficient timp pentru discuție. Este vorba despre flexibilitate în cadrul financiar multianual. O salut pe Eulalia Rubio și pe domnul Peter Becker. Mă bucur că ați dat curs invitației noastre pentru a ne prezenta punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest subiect. Am primit două scurte informări despre acest subiect. Îi voi da cuvântul și colegului nostru de la Serviciul Juridic, care a elaborat un studiu și le întreb pe Ian Ulbricht, domnule Ulbricht, doriți dumneavoastră să interveniți primul? Thank you. Uh, uh... Uh, Mulțumesc. Eu astăzi uh, voi reprezenta două persoane, ceea ce e greu din punct de vedere politic, pentru că doamna Toma nu poate veni aici. Au fost doi raportori, eu și doamna Isabel Toma. Și uh, vreau să vă spun încă de la început care este situația actuală. Pregătim un raport din proprie inițiativă care va fi votat în februarie la Comisia de Bugete și în acest document vom ține cont de anumite elemente pe care le vom prelua din propunerea Parlamentului pentru revizuire la jumătatea parcursului, asta în primul rând, în al doilea rând din rezoluția asupra viitorului CFM și în al treilea rând de la uh, comisiile sectoriale care lucrează asupra avizelor pentru viitorul CFM. În acest document vom face câteva comentarii de natură generală despre caracterul, structura bugetului, bineînțeles durata acestuia și anumite elemente referitoare la construcția sa, incluzând și flexibilitatea. Flexibilitatea și unitatea bugetară. De ce facem aceasta? Pentru că, de fapt, încercăm să demonstrăm încă de la început că e nevoie de o întărire a flexibilității pentru ca bugetul să fie mai deschis și să fie uh, pregătit pentru următorii șapte ani, pentru a fi moldurabil. De aceea vom propune această chestiune a flexibilității și uh, trebuie să vedem ce instrumente funcționează bine acum, care dintre ele au nevoie de corecții sau care ar trebui renoite într-un fel sau altul. Poate că e nevoie și de noi elemente de flexibilitate sau instrumente de flexibilitate. Și, de fapt, acesta este chiar și numele unuia dintre ele trebuie să vedem cum funcționează flexibilitatea la ora actuală și cum o putem schimba. În al doilea rând este vorba de poziția Parlamentului pentru unitatea bugetară. Vorbim despre unitate bugetară pentru că la comisia noastră, în cadrul lucrărilor, am văzut din ce în ce mai mult cât de complexă este structura financiară și nu vreau să spun uh, structură bugetară, ci să mă refer la cea financiară, pentru că include și bugetul UE, dar și câteva alte elemente din jurul bugetului. Este acea constelație a diverselor elemente care sunt interdependente între ele. După cum știm, aceasta este Uh, de fapt, problema noastră pentru a avea o imagine de ansamblu, pentru că ce avem în buget este reflexia directă a politicilor și dacă hotărâm ce politici vrem, atunci trebuie să vedem de ce instrumente dispunem și dacă bugetul este reflexia politicilor care sunt stabilite prin tratate pentru a fi elaborate împreună. Întrebarea care se pune este care ar fi rolul instrumentelor externe sau, pentru a spune clar, pe șlau, dacă avem nevoie de ele sau nu, dacă ar fi posibil să includem diversele instrumente externe financiare în interiorul bugetului și care ar fi consecințele asupra bugetului, pentru că de multe ori vorbim despre posibilitatea de a le include în buget fără a schimba plafoanele și că aceasta ar putea dărâma bugetul. Deci întrebarea este, avem oare chiar nevoie de ele pentru că aceasta ne oferă o mai mare flexibilitate, noi posibilități sau e pur și simplu o adăugire care nu ne aduce nimic în plus? Deci, încetul cu încetul putem adăuga tot felul de instrumente până nu le mai putem controla. Al doilea element este care este rolul acestor instrumente și importanța lor și dacă avem cât de cât control asupra lor, noi, cei aleși. Dacă putem controla instrumentele respective, dacă ar trebui sau nu să le controlăm, poate statele membre nu doresc ca noi să le controlăm, pentru că depinde de ele. Deci, iată toate întrebările care se pun și cele două elemente care sunt practic tema de dezbatere astăzi. În primul rând, flexibilitatea în contextul noului CFM și, în al doilea rând, unitatea bugetară. Sper să avem nu neapărat informații noi, cât uh, sugestii, propuneri de care să ținem cont în documentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ulbricht. Doamna doctor, uh, eu v-ați făcut o idee despre numeroasele întrebări pe care și le pune nu doar raportorul, dar ni le punem și noi și sper ca prin expunerea dumneavoastră să găsiți răspunsuri la o parte din toate aceste probleme. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face o uh, prezentare a acestui document uh, referitor la CFM și flexibilitate. Prezentarea va include următoarele uh, elemente. O viziune globală asupra uh, viitorului CFM, ceea ce ni s-a cerut uh, să facem, ținând cont în mod special de flexibilitate. După aceea voi spune câte ceva despre prevederile actuale și cum funcționează ele în actualul CFM pentru flexibilitate. Chestiuni generale asupra utilizării flexibilității în uh, actualul CFM și voi încheia cu propuneri de întărire a flexibilității pentru viitorul CFM. pentru viitorul CFM, foarte pe scurt, voi prezenta provocările care ne așteaptă. Din punctul meu de vedere, sunt două provocări principale sau o provocare dublă. În primul rând, uh, problema adaptării la Brexit, pentru că după ieșirea Regatului Unit uh, vom avea această lipsă la buget, care este estimată la 10 miliarde anual aproximativ, și după aceea provocarea reprezentată de noi cheltuieli cu noi priorități, migrație, apărare, securitate. Deci, nu e ușor să facem față acestor provocări și probabil că scenariul cel mai de dorit sau cel mai ușor ar fi acela de a identifica noi resurse care să acopere aceste lacune și chiar și cu aceste noi resurse și cu nivelul actual al cheltuielor, va trebui să ne gândim la anumite transferuri pentru a putea trece de la politicile mai vechi la cele noi. Aceasta uh, însoțită de reforme inteligente la nivelul CFM, utilizând în același timp uh, bugetul existent. Pot să spun însă că sunt uh, uh, oarecum sceptică în legătură cu posibilitatea modificării acestui scenariu pentru 2019. Deci probabil că ne putem aștepta la un CFM de tranziție cu câteva reforme la nivel bugetar. Poate că nu am dreptate, dar eu sunt uh, sceptică în ceea ce privește posibilitatea de a face reforme mari în cele două domenii principale, mai ales dacă ținem cont și de alegerile care ne așteaptă. Deci poate că pentru viitorul CFM nu vom fi la timp, dar vom putea introduce anumite reforme în aceste domenii uh, pentru a avea noi resurse, pentru a face transferuri de alocări și după aceea să facem un sistem uh, reformat al propriilor resurse. Pentru că chiar dacă am face aceste reforme, n-am avea timpul să ratificăm și să le adoptăm până în 2019. Să trecem acum la uh, prevederile de flexibilitate. Probabil că știți foarte bine, s-au făcut îmbunătățiri în acest domeniu, în ceea ce privește utilizarea la maxim a marjelor, marja globală pentru plăți, pentru angajamente și cea de urgență, dar nivelul de flexibilitate nu depinde doar de acestea, ci și de utilizarea instrumentelor speciale din CFM. Avem patru. Instrumentul de flexibilitate, fondul de globalizare și fondul de solidaritate și nivelul de flexibilitate pe care îl avem pentru programele UE. Iată, trei variabile, cum funcționează ele în uh, actualul CFM. Dacă vedem uh, cum funcționează instrumentele speciale și cum au fost uh, mobilizate, putem vedea că se utilizează în mod extensiv și cele mai utilizate sau cele mai interesante, să zicem, au fost cele utilizate pentru a reacționa în fața crizei refugiaților, pentru 2015 și pentru anul 2016, practic, uh, s-a utilizat la maxim uh, resursa de flexibilitate, în timp ce celelalte instrumente nu au fost utilizate atât de mult. Dacă analizăm utilizarea acestor instrumente, vedem că regulamentul nu este foarte clar în ceea ce privește tratarea cheltuielilor prin aceste instrumente, dacă le putem pune în interiorul sau în afara plafoanelor și Comisia consideră că ele trebuie introduse în afara plafoanelor, ceea ce din punctul meu de vedere a fost o decizie bună. Pentru că plățile pentru aceste instrumente, dacă ar fi utilizate în limita plafoanelor, înseamnă că de câte ori le utilizezi, practic marjele pentru anii ulterior sunt uh, scăzute. Deci uh, Utilizăm flexibilitatea, se crește foarte mult capacitatea. Voi trece peste toate acestea. Dacă aveți uh, întrebări mai în detaliu, puteți lua legătura cu mine sau vă puteți uh, uita pe slide-urile pe care le-am pregătit, pentru că acum nu avem atât de mult timp la dispoziție. Dacă ne uităm la prevederile de flexibilitate pentru a maximiza utilizarea marjelor. Marja pentru situații de urgență înseamnă capacitatea de a crește uh, capacitatea cu 0,03% uh, pentru situații neprevăzute și avem și o marjă globală de plăți și de credite de angajament. Practic este vorba de capacitatea de a utiliza bani neutilizați și de a-i realoca. Dacă vedem cum s-au utilizat aceste prevederi de-a lungul anilor în actualul CFM, putem trage câteva concluzii. În primul rând, sumele utilizate prin uh, marja globală pentru credite de plată și de angajamente a depins foarte mult, bineînțeles, de marjele disponibile. În unii ani au fost mai multe, în alții mai puțin. Iar uh, uh, marja pentru situații de urgență reprezintă practic o sursă stabilă de aproximativ 4 miliarde în fiecare an, deci destul de mult. Totuși, utilizarea acesteia trebuie să fie uh, compensată cu resurse în anul ulterior. Deci dacă se utilizează multe resurse într-un an, practic uh, se reduce marja globală de plăți pentru anii ulteriori, pentru că acolo marjele sunt scăzute. Deci nu este nici asta o soluție miracol pentru a introduce și mai multă flexibilitate, pentru că se introduce o corecție ulterioară. Dacă vedem care sunt marjele globale pentru plăți, ele au fost foarte utile și de altfel cred că este uh, noutatea cea mai interesantă pentru acest CFM, pentru că um, asigură un nivel maxim de utilizare a creditelor de plată. Iată, în aceste grafice, în partea de sus, aveți uh, sumele pentru uh, 2014-2017 și linia albastră sunt creditele de plată care au fost uh, adoptate la stabilirea CFM-ului, iar cu roșu aveți uh, ultimele ajustări tehnice. În partea de jos aveți același lucru, linia albastră este ce s-a adoptat și linia roșie sunt creditele de plată în ultimul an al CFM-ului, deci cu corecțiile necesare puteți vedea că la începutul CFM-ului au fost mulți bani neutilizați, care după aceea nu au fost recuperați, deci plăți pe care nu le-am folosit în primii ani ai CFM-ului, pur și simplu s-au întors, iar în actualul CFM acest lucru nu se întâmplă, pentru că, iată, în 2016 am avut uh, o scădere foarte mare a creditelor de plată și acești bani au fost foarte utili pentru că în următorii ani am avut mai, mult, mai multe cereri de plată, deci a existat capacitatea de optimizare la maxima plafonului de plăți. Deci, iată un element pozitiv pentru această marjă globală de plăți. În ceea ce privește marja uh, globală a angajamentelor, aici uh, nu a fost vorba de sume importante, nu a fost foarte utilă decât uh, pentru a finanța garanțiile EFSI. Deci această marjă pentru angajamente a fost utilizată mai ales pentru a răspunde flexibilității de care era nevoie prin faptul că CFM-ul nu este sincronizat cu mandatul politic al Comisiei. O nouă comisie cu noi priorități, planul Juncker, pentru care a fost nevoie să se creeze noi alocări pentru această perioadă nouă. Deci marja globală pentru angajamente nu a fost utilizată pentru a răspunde unor situații neprevăzute, ci mai ales unei schimbări în prioritățile politice. Flexibilitatea construită în programele UE s-au făcut îmbunătățiri în această ultimă perioadă. S-au făcut și ajustări la nivelul învelopelor bugetare de coeziune, însă, în general, este vorba de cheltuieli destul de rigide, 70% sunt prealocate, deci aici s-ar putea îmbunătăți flexibilitatea pentru programele de cheltuieli. Câteva lecții pe care le avem de, de învățat cred că elementul cel mai important, dacă vedem cum s-au utilizat prevederile de flexibilitate. este că e nevoie de marje suficiente. Dacă introducem prevederi de flexibilitate care se referă doar la utilizarea marjelor, înseamnă că ai nevoie de suficiente marje de manevră. Dacă ne gândim la negocierea CFM-ului, la momentul negocierilor s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu. Consiliul dorea foarte mult să scadă plafoanele pentru plăți și angajamente. Parlamentul nu era de acord, însă până la urmă a acceptat asta pentru a introduce elemente de flexibilitate suplimentare și pentru a utiliza la maxim această flexibilitate. Și cred că a fost o înțelegere proastă pentru Parlamentul European, pentru că marjele au fost o precondiție pentru utilizarea flexibilității, dar dacă nu există marje, indiferent cât de multă flexibilitate vrei să aplici, nu ai cum să o aplici. O altă lecție importantă este nevoia de a clarifica felul în care se tratează uh, plățile, utilizarea instrumentelor speciale Chiar dacă Comisia a făcut o interpretare mai favorabilă înspre poziția Parlamentului European, cred că în următorul CFM ar fi bine să se clarifice lucrurile și, în al treilea rând, revizuirea la jumătatea parcursului. Știu că este o dezbatere aici, ați avut și o prezentare pe această temă cu structura viitorului CFM. Este foarte important să ne asigurăm că revizuirea la jumătatea parcursului are un sens și uh, oferă posibilitatea de a crea schimbări importante. Lucru care nu s-a întâmplat cu anterioritate pentru că existau uh, niște limite legale foarte clare. Deci avem nevoie de o revizuire cu adevărat la jumătatea parcursului pentru noul CFM. Cum putem întări flexibilitatea? În acest document uh, dezbat uh, sau analizez mai multe propuneri care au fost făcute. În primul rând, uh, schimbări în structura și durata CFM-ului. Nu voi intra în detalii pentru că aveți deja o notă pe această temă. Din punctul de vedere al flexibilității, cu cât CFM-ul e mai scurt, cu atât mai mică nevoie de flexibilitate și cu cât mai puține rubrici, cu atât e mai greu să transferi um, banii de la un domeniu la altul. În ceea ce privește întărirea instrumentelor speciale în afara CFM-ului, cum pot fi ele consolidate? Am văzut că instrumentul de flexibilitate este foarte util, deci ar putea fi interesant să ne gândim la posibilitatea de fuzionare între anumite instrumente. De exemplu, rezerva pentru situații de urgență și instrumentul de flexibilitate mai ales că uh, fac, facem și propunerea um, unui fond pentru situații de urgențe la nivelul UE, o propunere care, dacă va fi acceptată, va fi foarte bine. Deci, uh, putem face legătura între instrumentul uh, special și acest fond pentru situații de urgență. Ar fi bine să fie fuzionate. O altă modalitate ar fi aceea de a limita, de a elimina limitele pentru utilizarea cheltuierilor dintr-un an pentru un alt an. La momentul acesta există limitări, dar eu una nu înțeleg de ce. Înțeleg să se introducă uh, reguli uh, pentru cheltuielile de pe un an pe altul, însă pentru instrumente nu înțeleg de ce se aplică această regulă pentru că atunci când e voie de o mobilizare pentru situații neprevăzute, nu înțeleg de ce trebuie să limităm uh, utilizarea banilor care nu au fost cheltuiți într-un an, pentru că nu s-a utilizat un anumit instrument, pentru utilizarea într-un alt an ulterior, când poate nevoile sunt mai mari. Schimbări în ceea ce privește prevederile de flexibilitate existente. După cum am spus, uh, precondiția pentru uh, prevederi puternice, stricte, este să fie și marje suficiente. O altă modalitate pentru a crește posibilitatea de utilizare a acestor prevederi ar fi, de exemplu, pentru marjele de uh, urgență, să se poată utiliza marjele existente în anii ulteriori. Însă, aceasta înseamnă să se schimbe toate prevederile care existau în acordul interinstituțional înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și posibilitatea de a schimba CFM-ul până la un anumit uh, procentaj, anume 0,03%, cu majoritate calificată la Consiliu, din câte știu eu. Deci uh, ar fi o posibilitate de reformare a CFM-ului pentru o cantitate mică de bani. Ceea ce reprezintă o oarecare noutate este aceea de a avea o rezervă bugetară pentru fiecare uh, buget anual. Deci, fiecare uh, buget anual să aibă niște marje obligatorii pentru credite de plată și de angajament, să zicem să avem 5% din cheltuieli care să fie nealocat pentru fiecare buget anual, să se pună într-o rezervă anuală și mobilizarea acestei rezerve să se facă în funcție de decizia comună a autorităților bugetare în anul respectiv. În cazul în care rezerva nu se utilizează, ea s-ar putea uh, transfera pentru marjele globale de plăți sau de angajamente. Cred că ar fi o soluție foarte practică și ușor de utilizat. O astfel de rezervă bugetară, însă există și o fațetă negativă și anume că se va uh, reduce suma uh, totală disponibilă pentru cheltuielile de programe. Deci avem nevoie de plafoane suficient de mari pentru a permite această marjă suplimentară. Vă mulțumesc pentru atenție. Ähm, mulțumesc foarte mult, doamnă Rubio. Domnul uh, Olbrich, doriți să interveniți dumneavoastră? S-au înscris și alți colegi. Deci, dacă nu, le dau cuvântul domnului Rubich și domnului Fernandez. Bun, Domnule Rubici, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că putem să ne consultăm în detaliu în legătură cu opțiunile care sunt la îndemâna noastră și cred că ar trebui să plecăm de la tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona prevede 1,24% din PIB deci trebuie să vedem cum putem, într-o nouă perioadă, să îndeplinim acest procentaj de 1,24. Iar uh, sarcina noastră este să respectăm ceea ce s-a decis. Și dacă vedem după aceea care sunt programele importante pentru noi, și eu, de pildă, răspund în comisia noastră în legătură cu uh, modul în care va trebui să procedăm în politica de dezvoltare. Trebuie să vedem care sunt domeniile interguvernamentale pe care putem să le cuprindem în buget aș verifica opțiunile pe care le avem din acest punct de vedere, programe internaționale, programe interguvernamentale pe care putem să le introducem în cadrul financiar multianual. A doua chestiune, negocierile cu Brexitul vor duce până la urmă la o sumă convenită. Indiferent cum va arăta această sumă, Parlamentul presupune că vom primi cel puțin 100 de miliarde de euro uh, în urma Brexitului, pentru că altfel nu vom fi de acord cu tratatul. Deci este o poziție destul de dură din partea noastră, dar cine vrea să plece trebuie să se gândească și la consecințe iar aceste 100 de miliarde vom putea după aceea pas cu pas să le introducem în cadrul financiar multianual, astfel încât sumele care dispar prin ieșirea Marii Britanii să poată fi totuși recuperate în acest fel. Deci este o problemă a fondului de dezvoltare, problema Brexitului și multe alte domenii în care putem uh, găsi soluții creative uh, pentru CFM. Ne dorim și o dublare a bugetului, nu doar pentru FP9, este nevoie pentru stimularea rurală de bani, pentru infrastructură, pentru agricultură. Deci trebuie să avem o poziție flexibilă și cred că avem bune șanse pentru viitor ca împreună cu Consiliul să elaborăm o concepție pentru viitor. Știm foarte bine că domnul Macron din Franța a pus această agendă pe lista priorităților și uh, nu, dacă ne dorim o Europa nouă, nu trebuie să acționăm în uh, spiritul vechiului obicei ca de la un an la altul să ne uh, reducem pretențiile deci, ă, dacă dorim să ne îndeplinim sarcinile importante, atunci Consiliul ar trebui să fie dispus ca anumite chestiuni care pot să ducă la crearea unei plus valori europene să țină seamă de ele. Deci ă, avem în Parlamentul European o secție care ă, calculează câte miliarde se pierd anual pentru cetățenele și cetățenii noștri, pentru că nu avem o abordare comună. Este timpul să abordăm lucrurile comun și Consiliul trebuie să fie conștient de acest lucru. Dacă ne dorim o Europa puternică, trebuie aici să lucrăm. Trebuie, în ciuda subsidiarității, să dovedim eficacitatea uh, activității instituțiilor europene. Tocmai de aceea, ă, ducerea la îndeplinire a prevederilor din Tratatul de la Lisabona este esențială pentru agricultură, pentru cercetare, pentru dezvoltare și eu cred că și în timpul negocierilor cu domnul Barnier ă, este important să se știe că Parlamentul nu va accepta o sumă mai mică de 100 de miliarde. Mulțumesc, domnul Fernandez. Je dois remercier le texte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru text, pentru studiu și pentru prezentare pe acest subiect atât de important. Flexibilitatea este un lucru important pentru cei care au luptat și care au câștigat această luptă mai ales ținând seama de problemele care au existat uh, legat de uh, refugiați. Și e incredibil cât de dificil a fost să găsim o soluție. Vis-a-vis -vis de scenariul dezirabil, mie mi se pare că e un lucru care nu e de dorit și care merge exact împotriva solidarității interne în Uniunea Europeană. Uh, dacă există o politică bună și care funcționează bine, sau două, acestea sunt politica de coeziune și politica agricolă comună. Da, nu e dificil să le reducem și putem reduce tot. Dar, după părerea mea, nu ar fi abordarea corectă. Politica de coeziune se atac, e adesea atacată da, ea începe în 2017, anul acesta, în noul cadru financiar multianual, pentru că 2014, 2015, 2016 s-a executat uh, ce a rămas din cadrul precedent. Și o să continuăm să mai auzim același lucru și în anii următori, pentru că e regula N plus 3. Dar dacă ne uităm între 2017 și 2023, o să vedeți că executarea va fi una excelentă. Cred că trebuie să plecăm de la un minim sau valoarea maximă este 1,23, cred, și nu 1,24 în ceea ce privește plățile. Însă, să ne punem întrebarea, dacă 1,23 este maxim, adică ceea ce s-a hotărât cu titlul de resurse proprii la plăți, pentru că mă gândeam la 1,27 ca angajamente, să ne întrebăm dacă aceasta este o abordare bună și dacă nu ar trebui să ne gândim care este valoarea pe care ar trebui să o avem la nivel de buget. Sunt lucruri care sunt evidente, dar trebuie să vedem cât de departe mergem. Da, putem să reducem durata, să zicem, un an Pentru că, dar articolul 312 al tratatului de la Lisabona spune că acest cadru financiar multianual trebuie să acopere cel puțin 5 ani, dar pentru flexibilitate maximă să zicem un an. Pentru că sunt lucruri pe care nu poți să le prevezi nici pe 2 sau 3 ani. E imposibil să prevezi neprevăzutul. După aceea, da, poți să mai zici, e ușor, reduci numărul de rubrici. Da, punem un singur, o singură linie și lăsăm totul înăuntru. Toată flexibilitatea pe care o vreți. Dar acest lucru nu elimină previzibilitatea pentru regiuni, pentru beneficiari. Și acesta este un alt motiv pentru care bugetele naționale și pentru program sunt importante. Am uh, găsit o idee care îmi place. Da, putem să schimbăm numele. Marja de neprevăzut nu trebuie compensată în anii următori. Ar fi o cale bună să obținem o flexibilitate. Neprevăzutul se pleacă de la principiul că trebuie finanțat din bani noi, proaspeți. Pentru că dacă nu, reducem de la celelalte priorități pentru că a apărut ceva neprevăzut. Mi se pare așadar o idee bună pe care putem să o folosim. Mai este și problema că la nivelul uh, Consiliului lucrurile sunt acoperite de buget, dar pentru Consiliu, pentru Comisie și pentru Parlament uh, există noțiunea de speciale, deci în afara bugetului. Toată lumea știe că dacă avem aceste commitments, angajamente în afara bugetului, înseamnă că și plățile sunt tot în afara bugetului. Evident că pentru Consiliu, unde le place să taie din toate părțile, le convine să zică păi, că e în buget. Chiar dacă sunt convinși că e în afara acestuia. Flexibilitatea este extrem de importantă și nu știu dacă soluția bună este să spunem avem nevoie de marge și lăsăm marje mari pentru flexibilitate. Pentru că atunci Consiliul va avea mereu tendința și alții la fel să spună să nu te atingi de aceste marge pentru a rămâne disponibilă pentru flexibilitate. Însă există acest principiu al uh, marjei globale pentru uh, angajamente și pentru plăți și ele trebuie să existe, fără limite. Fiecare euro prevăzut în buget trebuie să rămână în buget. Ia, în ceea ce privește angajamentele și în ceea ce privește plățile, de asemenea. Și mai este un lucru care nu mi se pare serios, să ai o sumă pentru plăți care e diferită dacă o compari cu angajamentele, adică cineva, Consiliul, speră întotdeauna să nu execuți. Are întotdeauna această speranță și se bucură când angajamentele nu se execută și e un alt lucru care ar trebui eliminat. Pentru exact acest principiu, ca fiecare euro din buget să fie utilizat la nivel de angajamente și la nivel de plăți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Kölmer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu multă bucurie am urmărit prezentarea invitatei noastre și trebuie să recunosc că unele idei m-au iritat puțin, pentru că dacă îmi permiteți, domnule Rubic, să mă adresez dumneavoastră, dumneavoastră spuneți cu vehemență că britanicii trebuie să plătească 100 de miliarde dacă pleacă. De luni de zile întreb cine poate să-mi demonstreze pe ce calcule se bazează această sumă. Dumneavoastră numiți 100 de miliarde doar fiindcă cifra este așa de frumos rotundă? Poate cineva să-mi uh, demonstreze cu seriozitate că aceasta este cifra care trebuie să fie plătită? Pentru că dacă există într-adevăr o asemenea factură neonorată de 100 de miliarde de euro, îmi pune următoarea întrebare britanicii plătesc cam 10% din uh, bugetul nostru. Restul de 90% îl plătesc ceilalți. Dacă britanicii pleacă acum, peste un an, și au o datorie de 100 de miliarde uh, datorie, asta înseamnă că ceilalți au uh, de asemenea o datorie de 900 de miliarde? Deci eu cred că ar trebui să fim rezonabili, să solicităm un calcul serios și după aceea Uniunea Europeană sigur va avea tot dreptul să pretindă de la britanici exact banii pe care ne-i datorează. Se flutură până la urmă niște idei care stârnesc o reacție alergică. Dacă toată lumea spune avem nevoie de mai mulți bani, ajungi la concluzia că tot ce e scump e bun. Eu cred că trebuie să stabilim un buget care să fie bine orientat pe obiective și în momentul în care vom regândi CFM-ul, va trebui să avem obiective care eh, după aceea să poată fi și monitorizate și să existe repere în baza cărora să le constatăm eficacitatea. Deci va trebui să ne bazăm pe fapte. Și de aceea mă întreb de ce tocmai politica agrară și de coeziune ar trebui să fie un model de atingere a obiectivelor. În domeniul agrar nu facem decât să luăm bani dintr-un sector să-l distribuim altuia. Iar în politica de coeziune, de asemenea, există exemple în care oamenii de, de anumite regiuni de decenii nu și-au atins obiectivul. Uh, dacă există o asemenea experiență tristă, mă întreb cum putem să ne lăudăm cu această politică și eu cred că acestea sunt punctele slabe care trebuie să fie corectate în noul cadru financiar multianual. Mulțumesc, domnul Böge. Lucrurile par a fi de multe ori foarte simple. Da, în legătură cu Brexitul este simplu, pentru că pe de o parte poți să faci un calcul um, în ce privește CFM-ul până în anul 2020 sau chiar 2023. Există niște obligații de plată. Domnul Rubich a spus uh, corect că această contribuție netă a Regatului Unit a fost uh, ușor diferențiat de la un an la altul. Mai avem și uh, Cred că contribuția ă, netă este de 11 miliarde. Dacă ne uităm acum la marile blocuri din ă, CFM, fonduri structurale, fonduri de coeziune, fondul social european, agricultură și dezvoltare rurală. Sunt 700 de miliarde de euro, deci în medie 100 de miliarde pe an. o socoteală cât se poate de simplă, minus 10 miliarde. Care e problema? Sigur că bugetul european nu va uh, sucomba datorită Brexitului. Sigur că noi trebuie să ne gândim care va fi evoluția pentru bugetul european, dar cred că de la un an la altul am văzut cum au evoluat cifrele și și uh, în funcție de uh, modelul de calcul ajungem până la urmă la o datorie uh, a Marii Britanii de 60 până la 100 de miliarde de euro, ținând seama de fluctuațiile, fluctuațiile anuale. Nu este vorba despre gesturi umanitare, este vorba despre acorduri internaționale, Convenția de la Viena pentru drept internațional, articolul 71b. Dacă îl citiți, vedeți foarte clar că cine părăsește o Uniune nu mai este obligat să respecte regulile acelei Uniuni, dar acolo scrie că cel care părăsește o Uniune are obligația ca ceea ce s-a convenit în comun să respecte. Deci, cine uh, nu își îndeplinește obligațiile conform uh, tratatelor internaționale uh, nu va prezenta încrederea ca să închei cu el alte tipuri de contracte. Și acum să ne gândim și la o chestie care este mai încețoșată. Cum procedăm cu formulele internaționale de tip joint venture? Pentru că și aici există un drept internațional uh, care trebuie să fie respectat. Cum vom proceda în cadrul programelor Galileo? Cum uh, ne vom gândi că Uniunea Europeană are totuși un uh, statut de personalitate juridică? inclusiv în ce privește clădirile, în ce privește proiectele de satelit britanicii vor dori să rămână parte a noastră sau nu. Pentru că um, în cazul acesta trebuie să ne punem întrebarea ori dorești să faci parte din anumite proiecte, ori lucrurile nu vor putea să funcționeze. Până și Norvegia plătește în bugetul european aproximativ 900 de milioane de euro și participă financiar și la programele de cercetare, la uh, programele științifice. Deci, Regatul Unit are șansa în domeniul cercetării să uh, aibă o contribuție pentru că trei ă, din cele zece universități europene care participă la programele de cercetare, ă, trei sunt britanice. Ori rămân în acest program, ori ies de tot. Iată ă, cum trebuie să vedem lucrurile. Sigur că există și lucruri care sunt mai complicat de calculat, dar acesta a fost prima parte pe care v-am prezentat-o, care e ușor de înțeles. Și de aceea eu cred că un CFM, chiar dacă vom avea parte de un Brexit dur, nu trebuie să se prăbușească. Aș dori să menționez două aspecte. Doamna uh, Rubio și în analiza domnia, domniei sale despre uh, politicile de, de coeziune și politica agrară, că aici ar fi nevoie de o reformă uh, profundă. Da și nu, pentru că dacă ne gândim la conflictele dintre metropolurile uh, Uniunii Europene și zonele rurale, uh, vom vedea că există mari diferențe. Până și landuri din Germania ar trebui să primească cotele de investiții eh, pe care contează eh, din bugetul european. Nu trebuie să creăm noi motive de eh, conflict. Trebuie să ne gândim până la urmă la durabilitatea investițiilor pentru creștere și ocuparea forței de muncă. Aici însă mai degrabă trebuie să ne punem întrebarea și aici domnul Kölner are dreptate unde putem acționa mai eficient, să avem proiecte eh, mai adecvate pentru statele membre beneficiare, pentru ca eh, ele să poată să ducă la rezultate și din acest punct de vedere trebuie să facem niște recomandări specifice pentru fiecare țară. Deci nu e vorba de o dublare sau o triplare a bugetului european. Avem până la urmă două limite superioare limita superioară a cadrului financiar și limita superioară a resurselor proprii. Și acestea rămân valabile pe termen lung, dar sigur că există și o marjă între ele care uh, este folosită atunci când Consiliul nu mai găsește soluții și atunci la un moment dat mai ia diversi bani din bugetul european fără să mai consulte Parlamentul inclusiv în ce privește facilitățile de plată pentru statele care sunt din afara Uniunii Europene. Deci, trei stări care nu sunt membre ale Uniunii Europene aflate în criză au recurs la bani europeni, pentru că noi ne dorim până la urmă și stabilizarea uh, în vecinătatea Uniunii Europene. Ne dorim de asemenea uh, o politică de apărare mai solidă și statele membre trebuie să știe că această cerință a securității pentru cetățenii noștri nu trebuie să fie periclicată. Dar dacă tratăm lucrurile pe plan european, în trecut nu am reușit întotdeauna ca statele membre să uh, acționeze în legătură cu crearea de agenții europene și de crearea de proiecte europene, să uh, construiască și structuri naționale pentru a se întreba dacă uh, nu se dublează cumva activitatea cu diverse ministere naționale care devin inutile. Dar asta este o chestiune de poziție a birocraților naționali. Iar în ce privește flexibilitatea, cred că ceea ce aproape că uh, a fost un eșec la fostul uh, CFM, uh, până la urmă um, am reușit să um, impunem um, o restructurare la punctele 2.15-2.16. Deci, în ce privește extinderea flexibilității, trebuie să folosim toate modalitățile pentru a putea reacționa atunci când apar evoluții imprevizibile. Pentru că ceea ce uh, facem acum prin revizuire, care într-adevăr este o revizuire în deplinătatea sensului acestui concept, uh, să uh, nu se piardă Mulțumesc foarte mult! Am epuizat lista vorbitorilor și domnule director Lene, nu este vorba acum să ne stabiliți cum se fac calculele cu Regatul Unit al Marii Britanii, dacă dispuneți de aceste eh, date, sigur că le ascultăm, dar eu cred să vă referiți eh, la problematica flexibilității și prezentarea doamnei Rubio. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. I could not... Doamnelor și domnilor, Într-adevăr, nu pot să comentez pe marginea discuției eh, ce privește obligațiile calculate pentru Regatul Unit. Însă, în ceea ce privește flexibilitatea, Impresia mea, după multe, multe discuții, este că s-a ajuns la un consens neobișnuit între instituții, un consens că aceasta este foarte importantă și trebuie consolidată și mai mult subscriu la ceea ce a sublinia, subliniat atât doamna Rubio cât și mulți dintre dumneavoastră, că am făcut un drum lung. În special flexibilitățile suplimentare care vin de la Parlamentul European. Să fim sinceri, în ultimele nego- ultima rundă de negocieri a reușit Parlamentul să obțină acestea și ele sunt foarte importante. Uh, marja globală pentru angajamente, pentru plăți, și oare unde am fi fost astăzi fără aceste inovări în implementare, care au venit întotdeauna în baza logicii că dacă uh, CFM-ul nu este așa cum ni-l dorim, cel puțin să folosim până la ultimul cent CFM-ul pe care îl avem și la angajamente și la plăți. Și aceste instrumente sunt foarte utile uh, pentru lucrul ăsta. Avem lucruri la care să reflectăm, să vedem cu ce adăugiri putem vede, veni. Uh, este evident că pentru instrumentele suplimentare și plățile trebuie să fie pentru plafon și peste plafon și Comisia a venit cu un text clar pe această idee. Mi se pare singura abordare logică. Iar în ceea ce privește marjele, o rog atât pe doamna uh, Rubio cât și pe colegul său să vorbească despre marje și din bugetul anual și din CFM. Cele din CFM sunt foarte valoroase, fiindcă, folosind aceste instrumente, ele recrează procedura anuală, procedura bugetară anuală. Aceasta este redusă foarte mult la momentul de față față, dată fiind preprogramarea foarte strictă a proiectelor noastre. Și atunci autoritatea bugetară are în fiecare an ceva de lucru cu aceste marje, dar acestea sunt marjele din CFM. În bugetul anual, evident, bugetul trebuie folosit și disponibilitățile de asemenea. Este normal să lași marjă pentru anul următor, dar acestea sunt foarte dificil de um, uh, utilizat într-un buget rectificativ târziu. Și atunci, în bugetul anual, ele devin uh, o risipă de posibilități de cheltuială. Vă atrag de asemenea atenția asupra rolului Consiliului și Parlamentului în calitatea lor de colegiuitori. Aveți posibilitatea să definiți flexibilitatea, de exemplu, în cadrul unor programe, în procesul uh, legislativ. Și programele care au fost adoptate ultima dată au prescris în unele cazuri folosirea fondurilor la 100%. De exemplu, în programul de vecinătate, fondurile au fost predistribuite la țările beneficiare potențiale în proporție de 100%. Asta cu siguranță nu este un lucru care să ne ajute, pentru că prioritățile se schimbă pe parcursul trecerii timpului și la fel situația politică externă. Cred așadar că Comisia va încerca să convingă legiuitorul să lase marge și în cadrul programului ca să se poată reacționa la apariția unor evenimente neprevăzute în perioada de punere în aplicare. Dați-mi voie să revin la problema marjei uh, de neprevăzut, așa, uh, acea marș pur la împrevu propusă de doamna Rubio uh, cu ideea că ea nu trebuie compensată ulterior prin reduceri uh, corespondente. Sigur, aceasta a fost posibilitatea în scurtul interval 2007-2009. Din nou, a fost ceva foarte valoros. Parlamentul a obținut acest lucru prin acordul interinstituțional și a făcut uz de el odată pentru revizia uh, Galileo în 2007. Singura uh, revizie adoptată cu majoritate calificată în Consiliu, un singur stat membru împotrivă. Însă, mi-e teamă că a apărut tratatul de la Lisabona și discuția juridică privind interpretarea acestui tratat. Iar concluzia noastră este că nu mai există această posibilitate. Tratatul de la Lisabona spune că CFM trebuie adoptat în unanimitate și toți experții juridici ne spun că și revizuirea trebuie să fie tot unanimă. Deci mi-e teamă că nu văd o cale înapoi la situația dinainte de Lisabona, din punct de vedere juridic. Dați-mi voie să închei cu o scurtă observație. În uh, textul doamnei Rubio se face o referire la faptul că Comisia ar uh, prefera o soluție uh, de tip 5 plus 5 pentru durată. Trebuie să fie o neînțelegere. Comisia nu a adoptat nicio poziție cu privire la durată până acum și analizează în egală măsură toate opțiunile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director Leine. Domnule doctor Rubio, cred că nu am prezentat anterior instituția la care lucrați dumneavoastră. Este vorba de Institutul Jacques Delors, Europa Noastră. Dacă doriți, puteți să răspundeți la observațiile făcute de colegi și după aceea i-aș da cuvântul lui Ian Olbricht să facă observații finale dacă dorește. Entschuldigung, ähm, erst Frau Rubio, Întâi doamna Rubio, după aceea dumneavoastră. Mulțumesc Sunt multe întrebări și multe dintre ele nu au legătură uh, cu flexibilitatea, sunt multe legate de Brexit. Nu vreau să intru în detaliu cu privire la impactul Brexit asupra bugetului european, dar o să subliniez doar câteva lucruri care au legătură cu lucrarea mea. Vis-a-vis de nevoia de a reduce bugetul la coeziune și PAC. După cum s-a spus, Um, golul lăsat de ieșirea Regatului Unit va fi semnificativ, de minim 10 miliarde. Și dacă facem o comparație cu bugetul total al Uniunii, e semnificativ. Îmi amintesc o lucrare la care lucram, uh, unde aveam un grafic foarte frumos, comparând acest gol cu diverse programe uh, și era mai mare decât bugetul total pentru Orizont 2020, 20% din politica de coeziune, 20% din PAC. Și dacă vezi importanța acestui gol, este foarte dificil să-ți imaginezi dacă mai ții și seama de faptul că nu vom putea să acoperim golul doar prin creșterea resurselor, care este și asta o posibilitate, dar uh, Știm că e dificil din punct de vedere politic, mai ales dacă nu avem uh, uh timpul să creăm uh, noi resurse proprii. Creșterea contribuțiilor va semnifica un cost important pentru, important pentru anumite state membre și atunci, dacă ținem seama de toate astea, mi se pare dificil să nu reduc, să nu adaptez bugetul reducând uh, uh coeziunea și PAC, pentru că acestea sunt cele două programe bugetare principale, pentru că dacă le păstrăm, înseamnă că trebuie să tăiem din alte zone. Deci fie tăiem de peste tot, într-un fel sau altul, fie tăiem mai mult de aici decât de la altele. Dar oricum cred că trebuie să schimbăm puțin uh, alocările între zone prioritare. Însă, oricum ar fi, chiar și dacă hotărâm că aceste două zone sunt importante, asta e o decizie politică pe care dumneavoastră trebuie să o luați ca autoritate bugetară împreună cu Consiliul, mie mi se pare dificil să păstrăm valorile anterioare. Așa văd eu lucrurile. Nu o să intru în detalii legat uh, de factura Brexit, pentru că negocierile sunt în curs și vreau să spun doar că, evident, pentru Uniunea Europeană este important ca această factură să nu agreveze lucrurile pentru următorul CFM și, în special, ca restanțele să fie luate în considerare pentru că dacă nu problemele cresc pentru următorul CFM. Ideea este că atunci când vorbim despre mărimea viitorului CFM, auzim mult vorbind despre predispoziția de a crește CFM-ul și mm, da, de acord. Însă, indiferent ce vom face cu acest gol creat de Brexit, va rămâne o problemă, fiindcă econ- da, dat fiind faptul că economia e, e, europeană este mai mare decât contribuția britanică la bugetul european, bugetul european va crește. Deci va fi imposibil să păstrăm bugetul la 1% pentru că economia europeană va avea evident de suferit din ieșirea uh, Regatului Unit. Sigur, în termen relativ trebuie să uh, operăm o creștere, dar nu înseamnă că în termen real cheltuielile vor crește semnificativ. Fără Regatul Unit avem un buget mai mare decât economia britanică. Și vis-a-vis -vis de flexibilitate, o reflexie generală. Când ne gândim la flexibilitate, sau când vă gândiți noastră la flexibilitate, trebuie să înțelegeți că Problema poate fi tratată în două moduri, care sunt complementare, nu se exclud una pe alta. Puteți reduce nevoia de flexibilitate, puteți crește dispozițiile de flexibilitate și deci flexibilitatea sunt lucruri pe care le puteți face pentru a reduce nevoia de flexibilitate, alegeți uh, dumneavoastră dacă mergeți pe calea asta sau nu, însă, totodată, este important să sincronizați CFM cu mandatul politic al Parlamentului European. Uitați-vă la marginea globală pentru angajamente. Aceasta a fost folosită pentru a se adapta la noile priorități politice ale Comisiei. Și asta doar pentru că Comisia a intrat în funcțiune la un an după noul CFM și atunci a trebuit să dăm noi comisii capacitatea de a-și introduce în CFM propriile priorități bugetare, evident, aprobate de Consiliu și de Parlament. Cred așadar că este o sursă foarte mare de nevoie de flexibilitate. Dacă CFM-ul nu este sincronizat nici pe viitor cu mandatul politic, atunci va apărea întotdeauna această nevoie de flexibilitate pentru adaptare la prioritățile bugetare ale noilor mandate. Iată așadar un lucru care trebuie avut în vedere. Apoi, creșterea flexibilității. Nu sunt 100 de căi să faci asta. Fie crești marjele și le folosești mai bine, fie crezi lucruri în afara CFM, cum ar fi instrumentele speciale. Și aici, din nou, și o să vedem și din prezentări, dar lucrurile depind de poziția uh, Parlamentului European, de unitatea CFM și de voința, dacă vrei să pui lucruri în afara bugetului sau în buget. Și o a treia cale, și sunt de acord cu Stefan aici, uh, se poate crea flexibilitate și în programele de cheltuire ale UE și aici este un potențial mare încă neexploatat. Sunt de acord cu exemplul privind fondurile de migrație. Când vezi cum funcționează fondul astăzi, că este aproape prealocat în avans și lucrurile sunt foarte rigid stabilite, am văzut care sunt nevoile de flexibilitate în momentul crizei și atunci e contradictoriu să ai un program de cheltuire prea rigid care răspunde la un lucru care am văzut variază foarte mult, iar nevoile sunt foarte dificil de planificat în avans. Mă opresc aici așadar. Și asta este tot. Mulțumesc, doamna doctor Rubio, domnul Ian Ulbrich. Foarte pe scurt. A fost interesant uh, când au luat cuvântul și colegii pentru că ceea ce ați spus la sfârșit, și anume că nu doriți să intrați într-o analiză a Brexitului, pentru că nu e vorba de flexibilitate, dar că propuneți să reduceți coeziunea și agricultura, care nici ele nu reprezintă flexibilitate. Este doar o schimbare a politicilor și a structurii. Deci nu e vorba de flexibilitate, e vorba de o decizie sau propunere politică de schimbare. În text se vorbește și de un CFM de tranziție, ceea ce mi se pare foarte interesant. Pentru că e o dezbatere despre ce ne așteaptă pe viitor. Foarte interesant mi s-a părut și propunerea dumneavoastră de a schimba unul din instrumentele care se bazează pe offset fără să faci apel la offset. Deci asta înseamnă să creăm instrumente complet diferite, pentru că un instrument de offset fără offset e cu totul altceva. Și un ultim element ar fi cel de întărire a instrumentelor speciale în afara CFM-ului și mă interesează ce va spune următorul vorbitor, pentru că dumneavoastră propuneți instrumente speciale. Colegul nostru spunea că este foarte important și are dreptate. Pentru că ceea ce ne dorim noi și pentru ce am luptat încă de la început a fost să avem un CFM mai flexibil. Asta o facem de mai mulți ani și Comisia Europeană a menționat acest lucru. Dorim o mai mare flexibilitate, însă problema care se pune este ce fel de flexibilitate ne dorim. Ne dorim o flexibilitate care să funcționeze pe o perioadă lungă de timp, pentru că pregătim CFM-ul, pregătim prioritățile și aici nu e vorba doar de bani, e vorba despre politici. Noi dezbatem politicile, dorim să avem o flexibilitate pe o perioadă de șapte ani, să putem uh, să ne deplasăm ușor de la o prioritate la alta și uh, nu puteam prevedea ca de data aceasta, ca după acceptarea CFM-ului, Comisia să vină cu noi priorități. Deci uh, flexibilitatea care fusese introdusă nu era prevăzută pentru noile elemente, pentru noile idei. Deci dacă se vine cu idei noi, trebuie să se vină și cu propuneri noi și cu bani noi, pentru că altfel va trebui să luăm bani pentru flexibilitate de la alte chestiuni, așa cum arătați foarte clar în acest document. De aceea, dacă discutăm despre flexibilitate, e clar că CFM-ul ar trebui să reflecte deciziile politice legate de politicile prioritare. Însă trebuie să avem și o marjă de manevră între aceste priorități, pentru că și comisiile se schimbă. Deci avem nevoie de această marjă de manevră, de această flexibilitate și întrebarea care se pune este dacă dorim o flexibilitate pentru uh, bugetul multianual sau pentru cel anual. Pentru că în bugetul anual, uh, dacă nu cheltuim toți banii, nu ne interesează să avem până la urmă marje mai mari. Așa cum spunea și Josef, uh, Consiliul ar fi mai mult decât mulțumit să nu executăm toate acele credite. Însă pe noi nu ne interesează așa ceva. Pe noi ne interesează ca nivelul de execuție să fie cât mai mare, însă să avem și acea flexibilitate care să ne permită să reacționăm și uh, nu să utilizăm uh, marjele pentru ideile noi pe care le introducem. Deci pentru mm, atunci când uh, elaborăm un CFM, să nu vină cineva la un an și să spună, da, vin cu idei complet noi, deci nu mai putem folosi ce avem aici este foarte important pentru noi, așa cum spuneați și în uh, documentul dumneavoastră. Deci, în concluzie, dumneavoastră, uh, ca și noi, de altfel, ați analizat direct uh, situația CFM-ului așa cum s-a întâmplat și cu Brexitul, dar nu putem separa flexibilitatea de celelalte elemente pentru că toate sunt legate între ele. Totul depinde de totul. Deci argumentul pe care ni l-ați dat ne arată că trebuie să întărim flexibilitatea, să avem un sistem transparent și cât mai simplu cu putință. Și sugestia dumneavoastră de întărire a instrumentelor speciale în afara uh, CFM-ului uh, uh, ar trebui să o vedem în contextul următoarei prezentări. Să vedem, va fi foarte interesant de văzut. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Deci, da, acum e foarte simplu, îi vă da cuvântul în legătură cu acest subiect, respectarea uh, bugetului în cadrul financiar multianual domnului dr. Peter Becker de la Fundația Știință și Politică. Domnule Becker, aveți cuvântul. Yes, thank you very much for the invitation and, um, it's... Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici. În primul rând îmi cer scuze pentru că uh, am o gripă și uh, sper ca vocea mea să fie totuși uh, de înțeles. Am să încerc să încep cu câteva comentarii de, de natură generală. Pentru negocierile pe marginea CFM și uh, din experiența în negocierile anterioare, după care am să trec la teme concrete ce au de-a face cu bugetul european și uh, să spun câte ceva și despre un nou buget separat, de exemplu un nou buget pentru zona euro. E greu de văzut, dar cred că aveți și dumneavoastră documentul în față. Deci, în cadrul CFM-ului, e vorba de ce s-a întâmplat în ultimii uh, 13 ani. Este un adevărat uh, status quo, în principiu uh, nu se definesc aici interesele naționale, uh, ci și e nevoie de o reformă cu pași mici. Dacă vedem care este experiența trecutului în negocierile anterioare, acestea au fost utile. În anii 80 și la începutul anilor 90 și până în ziua de astăzi, vedeți care a fost evoluția și am putea face trei remarci. În primul rând, durata procesului de negociere pentru a ajunge la un consens între statele membre și pentru a ajunge la un compromis între cei 28, Parlament și Comisie, a crescut de la aproximativ 4 luni până la peste 2 ani un al doilea comentariu este că bugetul a crescut în termeni absoluți. Deci dacă ne uităm și la cifrele relative uh, în funcție de puterea uh, PIB-ului, practic actualul CFM a scăzut. Al treilea comentariu este că Comisia a încercat să cupleze uh, CFM-ul cu un proiect de integrare pentru a convinge toate statele membre că un nou CFM cu sume mai mari disponibile ar fi necesar pentru finalizarea pieței interne, pe de o parte, sau pentru Uniunea Economică și Monetară sau pentru alte proiecte. Europa 2020, de exemplu. Eu cred că Comisia nu a avut prea mult succes uh, încercând uh, să facă legătura între actualul CFM și ultimul CFM cu uh, strategia de la Lisabona și Europa 2020. Cred că nu a reușit să convingă Consiliul. Ce avem de învățat de pe urma trecutului? Cred că sunt două idei aici principale. În primul rând, atunci când se dorește lansarea unei reforme fundamentale, e nevoie de timp pentru a ajunge la compromisuri și dacă se include și implementarea juridică a compromisurilor finale pentru politicile uh, monetare și așa mai departe, e nevoie de timp. Deci factorul timp este esențial. În al doilea rând, am învățat că Comisia trebuie să găsească noi idei cu putere de convingere. Am putea vorbi aici despre o adevărată narrativă europeană. Comisia trebuie să convingă statele membre și Parlamentul European că reformarea politicilor bugetare pentru UE este o adevărată nevoie. În ziua de astăzi vedem că există o voință de schimbare și această voință de schimbare este foarte limitată între statele membre, în ciuda vulnerabilităților identificate. Deci cred că singurul element de legătură este acela de a găsi un compromis până la urmă și să-și dea seama că un nou CFM este în continuare mai important decât negocierea unui CFM mai modern. Deci, uh, Ideea de a avea o narrativă uh, care să convingă este una foarte dificilă. Comisia ar trebui să aibă putere de convingere și să o utilizeze în cadrul negocierilor CFM. Există însă mai multe definiții în legătură cu o eventuală valoare adăugată la nivel european o mai mare eficiență, consecințe pozitive, evitarea uh, unor infrastructuri duble, efecte de tip sinergie, valoarea adăugată acolo unde se cheltuiesc banii europeni, de exemplu politica agricolă comună sau fondurile de coeziune. Deci nu este o definiție comună pentru acest concept. Și în toate negocierile CFM, în primul rând, se încearcă să se găsească mai mare eficiență și mai multă valoare adăugată. Pe de altă parte, toate statele membre în principiu sunt de acord cu acest concept, dar nu se știe prea bine cum se poate măsura acest factor, acest element. pe care politici ar trebui să cheltuiască mai mulți bani pentru a avea o mai mare plus valoare. Cred că ideea este să utilizăm uh, resursele uh, puține pe care le avem în mod cât mai eficient. Aceasta uh, ar trebui să fie o idee care să fie punctul de plecare și nu cel final. Deci, nu cred că acest concept de valoare adăugată europeană ar putea deveni un concept care să convingă toate statele membre, toate instituțiile uh, și toți actorii implicați pentru a schimba sistemul actual, pentru a convinge că este o situație în care toată lumea are de câștigat. De câștigat. În ceea ce privește cadrul de negociere, în general, negocierile pentru următorul CFM vor fi și cele mai dificile. Cred însă că această idee de această dată chiar se va adeveri sunt dificultăți din ce în ce mai mari și din cauza Brexitului, după cum s-a spus aici, din cauza crizei în zona euro, care încă nu s-a rezolvat și din cauza așteptărilor uh, față de Europa mai uh, socială și mai sigură. Asta înseamnă că există așteptări uh, pentru o finanțare suplimentară, pentru sarcini suplimentare de partea Europei. Nu Trebuie să vorbesc aici uh, despre Brexit și consecințele sale asupra viitorului CFM, însă pot să vă spun că atâta timp cât statele membre nu știu încă cât de mare va fi golul lăsat de Brexit și negocierile sunt în continuare deschise pe această temă, va fi foarte dificil pentru statele membre să negocieze fonduri suplimentare pentru noi sarcini pentru că nu știu deocamdată cât vor trebui să uh, cheltuiască pentru a acoperi acest gol la nivelul bugetului UE. O altă provocare este cea reprezentată de calendar, care este foarte dificil de data aceasta. Negocierile ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului 2019 sau uh, uh, nu mai târziu de începutul anului 2020. Și dacă dorești uh, o pregătire a programelor multianuale pentru fonduri structurale, pentru PAC, Orizont 2020 uh, sau Post 2020 și așa mai departe. Însă, dacă negocierile vor urma uh, calendarul așa cum s-a întâmplat cu anterioritate, Comisia probabil că va face propunerea înaintea vacanței de vară, la anul și în octombrie 2018 vom avea uh, propunerile legislative pentru toate politicile aferente. Statele membre vor analiza întâi propunerea globală și după aceea președinția austriacă în a doua parte a anului 2018 va începe negocierile pentru a negocia uh, după aceea elementele cheie în timpul președinției române în prima parte a anului 2019. Dacă există un consens suficient la Consiliu, atunci Consiliul ar putea uh, prelua negocierea compromisului final, probabil de undeva în vara anului 2019. Și după cum știți, uh, Consiliul și Parlamentul au în general două încercări pentru a ajunge la un acord o primă încercare pentru a se convinge reciproc, în care se luptă pentru interesele naționale și cea de-a doua încercare care este cea cu adevărat serioasă. Alegerile la Parlamentul European vor avea loc în 2019 și negocierile probabil vor începe cu Consiliul în toamna anului 2019 se va negocia, uh, dacă e să ne gândim la niște termeni realiști, până în primăvara, primăvara anului 2020. Acest calendar face ca uh, timpul disponibil pentru programările pe după 2020 să fie foarte redus. Va trebui să așteptăm alegerile la Parlamentul European, uh, schimbarea de mandat la Comisie, președinția uh, Consiliului European și, de asemenea, președinția Băncii Centrale Europene. Deci negocierile pentru noul CFM vor merge în paralel cu toate aceste alte evenimente deosebite, alegerea Parlamentului, alegeri la diverse instituții și organe europene centrale, sisteme de reorganizare la nivel intern, Uh, staff uh, nou în cadrul instituțiilor și ar putea exista și o serie de alte elemente care ar putea influența aici, cum ar fi negocierile pentru Brexit. Nu se știe încă dacă uh, președintele Tusk va avea puterea de negociere a acordului final din partea Consiliului. Deci, iată un context foarte complex, complicat pentru un pachet foarte extins, în care se include și bugetul european. Deci, în concluzie, o agendă foarte complexă, cu noi provocări, cu negocieri dificile, într-un context foarte complicat și cu constrângeri de timp deosebite. În ceea ce privește unitatea bugetară, după cum știți, dreptul de participare și uh, dreptul de uh, control la parla al Parlamentului European au legătură cu acest principiu al unității bugetare. Acest principiu este extrem de important pentru că el definește, practic, uh, drepturile și domeniul de aplicare a competențelor Parlamentului. Însă, așa cum s-a spus aici, există câteva excepții la acest principiu al uh, unității, um, excepții care sunt prevăzute în dreptul primar sau secundar, de asemenea în uh, jurisprudența Curții de Justiție. În concluzie, Există o fragmentare foarte mare cu noi instrumente în interiorul și în afara bugetului, cum ar fi mecanismul de uh, stabilitate sau fondurile fiduciare și altele. Și cred că colegul meu uh, din partea secretariatului poate vorbi mai multe despre această temă. Însă toate aceste instrumente din afara bugetului au fost necesare pentru a putea avea instrumente flexibile la dispoziție pentru a reacționa rapid în fața diverselor provocări cu care ne-am confruntat. Și există și un al doilea argument, și anume acela de a avea bani noi, proaspeți, de utilizat, fără a fi nevoie de o nouă negociere în cadrul CFM-ului. Poate că există și posibilitatea unui echilibru între aceste instrumente și planificarea CFM-ului și principiul unității. În primul rând, trebuie să se țină cont de drepturile uh, Parlamentului ca și autoritate bugetară, ceea ce face ca uh, decizia să se ia mai rapid uh, din partea Comisiei, însă nu neapărat și mai legitim. În al doilea rând, la bugetul Uniunii Europene uh, s-ar putea introduce și bugete internaționale care să financeze anumite fonduri specifice. Ar putea exista și bani noi uh, care să fie utilizați pentru anumite instrumente însă aceasta face ca complexitatea bugetului să devină și mai mare și să se pierdă din transparență. La momentul actual există o, anume, o oarecare ierarhizare a um, acestor modalități de implicare la nivel parlamentar în ceea ce privește controlul, descărcarea de gestiune pentru toate aceste fonduri extra bugetare sau instrumente extrabugetare. Eu cred că ar trebui să existe o ierarhie între aceste instrumente care se află în interiorul sau în afara bugetului cu participarea Parlamentului. Mi se pare necesar și cred că este și fezabil. Acest tabel ar putea să reprezinte o opțiune pentru a vedea cum să se facă o astfel de ierarhie. Și aici s-ar putea combina dreptul de participare al Parlamentului European cu sau în funcție de posibilitatea de utilizare a fondurilor europene, implicarea instituțiilor europene la nivelul implementării, sau uh, aplicării acestor noi fonduri. Domnule președinte, cred că am uh, luat deja prea mult timp. Okay. M-am uitat într-adevăr cu mică îngrijorare la ceas, aveți dreptate. Yeah. Uh, un ultim comentariu în ceea ce privește bugetul zonei euro, pentru că aici este un caz special uh, de creștere a fragmentării în general. Este o chestiune care a rămas deschisă și care ar putea avea consecințe diverse în ceea ce privește unitatea bugetară, cum se poate concepe această capacitate fiscală pentru zona euro. Însă, întrebarea principală care se pune este dacă să fie înăuntru sau în afara bugetului european această capacitate fiscală pentru zona euro. Și pot să vă spun că există modele de concepere a acestei capacități fiscale în interiorul bugetului european. Dacă se dorește o astfel de capacitate fiscală în afara bugetului european, atunci e nevoie de o formă separată de guvernanță europeană cu un ministru european de finanțe, uh, cu un parlament pentru zona euro și așa mai departe. O astfel de opțiune ar însemna, probabil, să existe un buget pentru zona euro, în afara bugetului general, și asta ar face poate mai ușor pentru statele membre să negocieze viitoare acorduri, însă ar crește și mai mult uh, fragmentarea și diferențierea în ceea ce privește bugetul Uniunii și politicile Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule doctor Becker. Îmi propus ca domnul Crău să vorbească imediat după această intervenție. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Din punct de vedere uh, juridic, referința noastră este tratatul de la Lisabona. Și ar trebui să reamintim că prevederile bugetare ale tratatului de la Lisabona au fost elaborate în cadrul Convenției pentru viitorul Europei în 2003-2004 aici la Parlamentul European și prevederile bugetare practic uh, s-au inițiat în grupul de lucru. Deci dacă vedeți uh, documentul care a apărut în urma convenției și care v-a fost transmis în dosar, vedeți că practic se dorea un sistem uh, mai coerent, mai clar pentru cetățeni și uh, astfel încât cetățenii să vadă clar cine ce face. Însă, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, din păcate lucrurile s-au complicat și s-au fragmentat și mai mult, în primul rând în contextul crizei datoriilor suverane, lucru pe care l-am discutat deja, criza migranților și a refugiaților, s-a ajuns în felul acesta la instrumente de tip hibrid, cu contribuție din partea bugetului european și contribuții în paralel din partea statelor membre. Care este deci situația juridică? Din uh, cele 310 uh, programe care sunt stabilite în tratat, uh, toate acestea ar trebui să apară în buget. Totuși, uh, tratatul prevede și o finanțare a anumitor politici de către statele membre în mod direct, cum ar fi, de exemplu, cooperarea întărită, CFSP și aici principiul este că statele membre trebuie să-și aducă contribuția direct. Deci tratatul, vedeți că prevede și o anumită încălcare a acestei unități. Mai mult decât atât, avem și jurisdicția de la Curtea de Justiție, care ne spune că instrumente precum uh, ISM-ul, care utilizează instituții europene, Comisia, uh, BCE-ul, Curtea de Justiție, toate acestea sunt compatibile totuși uh, cu tratatul. Avem o sentință în acest sens din 2011. Deci, iată, există o fragmentare, însă ea nu este neapărat contrară tratatului. Totuși, am văzut că aceasta duce la mai multă complexitate, la o mai mare fragmentare și încalcă acest obiectiv inițial de a avea un buget clar și coerent pentru toți cetățenii pentru a se vedea cine ce face la nivel european. Și asta are, bineînțeles, consecințe și pentru Parlamentul European. Ce facem însă de acum încolo? Într-o oarecare măsură, în special instrumentele pentru zona euro, sunt instrumente care urmează o anumită tendință istorică. Deci, în moment de criză, uh, statele membre își dau seama că trebuie să facă ceva la nivel european. Uh, într-o primă etapă se face la nivel interguvernamental și după aceea se integrează în cadrul tratatelor. Ne gândim la JAI, tratatul de la Maastricht, care inițial a fost uh, semnat într-o formă hibridă la nivel interguvernamental în pilonul 3 și după aceea a fost integrat prin tratat. Deci, probabil că aceasta este o fază pe termen lung de tranziție, după care ar putea interveni și aici o încadrare în tratate. Dacă discutăm despre CFM, trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu ultimul CFM, când am avut mai multe instrumente de tip hibrid, cu contribuții bugetare și contribuții din partea statelor membre, deci în afara bugetului, tocmai pentru a depăși plafoanele stabilite în cadrul CFM-ului, de exemplu facilitatea pentru Turcia sau migranți. Și, și aici ne întoarcem la tratatul de la Lisabona și obiectivul său de simplificare. Și s-ar putea ca, într-o oarecare măsură, Lisabona să fi simplificat de fapt prea mult în special în faptul că CFM-ul ar trebui să fie inclus într-un regulament, să existe plafoane și regulamentul să fie adoptat cu unanimitate. Da, pe hârtie e foarte frumos ca CFM-ul să fie întratat într-un regulament, însă un regulament este un instrument uh, uh, mult prea clar. Înainte aveam uh, acordul interinstituțional mult mai flexibil, mult mai subtil. Acum avem un regulament și, practic, uh, uh încă de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am văzut uh, că de fapt s-a transformat într-un fel de tratat acest CFM. De multe ori, uh, când venim cu o idee bună, am văzut că ni se spune nu, nu se poate pentru că e nevoie de o schimbare a tratatului. Și la fel și cu bugetul, când vrem să facem ceva, în mod normal, nu se poate pentru că e nevoie de o revizuire a regulamentului CFM, ceea ce este imposibil. Și de aici ajungem la soluții hibride, uh, Uh, ca cele pe care le-am menționat. Totuși, dacă ne gândim la următorul CFM, tratatul prevede un regulament CFM, deci ce putem face? Trebuie să uh, învățăm de la ultimul CFM, de exemplu, că plafoanele trebuie să fie mai înalte, să se vorbea aici de întărirea instrumentelor care se află în afara CFM-ului, dar dacă plafoanele sunt suficiente, nu mai e nevoie de așa ceva. Și v-aș reaminti aici încă un element. În articolul 302 din regulament se spune că CFM-ul trebuie să includă plafoane și toate celelalte prevederi care sunt necesare pentru ca procedurile bugetare anuale să se desfășoare fără uh, niciun fel de probleme. Și aici se includ și instrumentele financiare care sunt utilizate în bugetul anual. Deși regulamentul este un instrument foarte clar, bineînțeles că putem învăța din experiența trecutului și putem introduce elemente de flexibilitate în cadrul acestui regulament. Am văzut marja globală pentru plăți, pentru angajamente și acum avem idei noi, de exemplu realocarea uh, angajamentelor, și ne aducem aminte că la anumite uh, momente credeam că nu se poate utiliza în niciun fel marja globală pentru credite sau pentru angajamente și până la urmă am găsit soluții. Deci, uh, până la urmă, prin negocieri, totul poate deveni posibil. Acum un ultim comentariu. S-a vorbit de instrumente speciale în afara plafoanelor. Bineînțeles că acest lucru nu a fost uh, o întâmplare. Era pentru că era imposibil să avem unanimitate pentru a-l include în CFM, deci avem nevoie de o redactare mai clară pentru următorul CFM. Mulțumesc, domnule președinte. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac o observație. Am convenit ca la ora 5.30 să începem voturile. De asemenea, am căzut de acord ca și colegul Pons, care va veni la noi, să primească 30 de minute pentru un schimb de vederi privind programul european pentru dezvoltare în uh, domeniul uh, politicii comune de apărare. Ca atare, eu aș vrea ca la ora 17 să încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi. Deci, doream să spun acest lucru pentru ca toți să știe că există o constrângere a timpului, uh, să fim uh, cât mai succinți. Am două înscrieri la cuvânt. Ian, dorești tu să vorbești? <clears throat> Yes, să Yes, uh, uh, I'm really surprised. Da, sunt surprins, nu că aș fi auzit ceva nou, pentru că am auzit lucruri cu care ne-am obișnuit. Adică, pe de o parte, nu avem uh, bu- unit, buget unitar, nu-l controlăm, nu avem control democratic, ține tot mai mult de orice control democratic al Parlamentului și, pe de altă parte, vrem flexibilitate și această flexibilitate necesită instrumente flexibile, de fapt. Prima observație a fost Bine, o întrebare către Parlament. Ce doriți? Doriți mai multă flexibilitate? Atunci aveți nevoie de instrumente flexibile. Sau nu vreți flexibilitate și atunci puteți reduce instrumentele externe? Adevărata problemă este și îmi pare rău, simplific un pic lucrurile. Unde mergem? Ajungem într-o situație unde, de pildă, instrumentele externe vor fi de două ori mai mari decât bugetul și vom avea un buget mic și multe instrumente în jurul lui, pentru că astea sunt flexibile și așa mai departe? Trebuie să luăm un fel de decizie. Ce vrem, de fapt? Care e adevărata problemă? Vrem să transpunem bugetul, exagerez, dar vrem să transpunem bugetul în instrumente? Să avem un buget total diferit? sau vrem un element principal, adică bugetul uh, european și o serie de instrumente suplimentare care se pot schimba, care pot fi temporare. Astăzi și mâine vor fi incluse în buget, pentru că dacă facem ceva stabil, astea vor rămâne pentru totdeauna. Deci vom avea tot mai multe lucruri în afară și tot mai multe, mai puține în afară, înăuntrul bugetului. Și o să ajungem la 0,9, 0,8 și tot mai mult în jur. Adevărata întrebare este ce vrem noi, nu noi ca Parlament European, ci noi ca și Uniunea Europeană. Această întrebare trebuie adresată și Consiliului. Ce fel de structură ne dorim? Pentru că aveți perfecte dreptate. Dacă vrem un al doilea element, bugetul zonei euro, vrem ca acesta să fie quasi real sau să fie adevărat. S-a spus de mai multe ori. De exemplu, a spus-o fostul uh, ministru din Germania, uh, ministrul de externe din Germania, uh, uh, domnul Schäuble, care a zicea că Există speci- sesiuni speciale pentru zona euro sau un tratat special pentru zona euro. Și întrebarea este ce ne dorim? Nu putem să tot ascundem asta. Mi se pare foarte interesant așadar și momentan nu avem niciun fel de răspuns. E doar o altă întrebare din partea experților. Ce vreți? Cum vreți să uh, modelați întreaga situație. E interesant că văd aici și calendarul, pentru că este un calendar al Consiliului European, ca asta să se întâmple după alegeri. Noi am fi vrut să fie înainte de alegeri, dar întrebarea este dacă vom reuși sau va fi un CFM tranzițional, ca să citesc pe antevorbitorul meu. Oricum ar fi, vă mulțumesc frumos. Lucrurile sunt mai clare acum, așa, punerea pe hartă, dacă vreți. Știm despre ce este vorba. Și trebuie să fim foarte clari în ce ne dorim și în ce sugestii facem. Mulțumesc! Mulțumesc! Întâi doamna Maletici și după aceea domnul Böge. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru materiale, pentru prezentări și sunt de acord întru totul cu Ian, colegul meu. Este foarte important pentru noi să avem o imagine de ansamblu bună și ceea ce ne-ați pregătit a fost foarte util în acest sens. În prezentarea dumneavoastră ați subliniat valoarea adăugată europeană și ați inclus-o și pe un uh, diapozitiv. Este un subiect foarte important și încă mai căutăm o definiție a acestei valori și încă mai încercăm încercăm să găsim o cale de a măsura valoarea adăugată europeană. Iar la politica de coeziune, de pildă, am introdus principii diferite pentru a putea găsi în cele din urmă un, o definiție a acestei valori adăugate. Am introdus specializarea inteligentă, concentrarea tematică, măsurarea performanței, condiționalități ex ante, Însă, în sfârșit, la final, cu toate aceste noutăți, sistemul este atât de complex încât, iarăși, nu știm sigur ce este valoarea adăugată. Și pentru noua perioadă ar trebui cu siguranță să simplificăm modul în care se măsoară valoarea adăugată și să vedem ce definește principiul de bază care să ne ajută să tragem o concluzie vis-a-vis -vis de valoarea adăugată europeană. Vă mulțumesc ă, totodată și pentru perspectiva noastră asupra calendarului. Ați ă, ajuns până la primăvara 2020 ca dată finală. Cred că e prea târziu. Dacă vrem să avem totul gata pentru coeziune, la începutul anului 2021 ar fi bine ca totul să fie gata chiar la sfârșitul anului 2019. Astfel, statele membre se vor putea pregăti și vor putea începe punerea în aplicare în 2021. Altfel, vor apărea din nou toate aceste întârzieri în plăți care s-au prezentat foarte bine în prima prezentare, în acel grafic care a comparat plățile pentru perioada planificată și apoi uh, executate pentru perioada 2007-2013 și 2014-2020. Și s-a văzut clar diferența datorită aplicării unor principii diferite. Însă, dacă vrem să evităm aceste diferențe, atunci trebuie să acționăm puțin mai rapid. Uh, Uh, ultimul punct se referă la bugetul zonei euro. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Bugetul zonei euro va crește fragmentarea și diferențierea în cadrul bugetului european și cred că dacă vrem să introducem un asemenea buget al zonei euro, trebuie mai întâi ca toate statele membre să fie în cadrul zonei euro și pentru asta trebuie să accelerăm convergența, convergența reală, astfel încât toate statele membre să poată face parte din zona euro. Și asta înseamnă, din nou, că trebuie să creștem politica de coeziune, pentru că uh, Obiectivul său principal este tocmai reducerea disparităților și susținerea convergenței statelor membre. Așadar, mi se pare foarte clar care ar trebui să fie obiectivul nostru principal în următorul CFM. Mulțumesc! Mulțumesc, Crema Böge, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. când am auzit uh, evaluarea reprezentantului serviciului juridic, uh, mi-am amintit de ceva. Spunea că există o decizie a Curții Europene de Justiție care a spus că anumite măsuri din afara bugetului uh, ar fi compatibile. Dar, da, pot fi compatibile, dar nu cred că ele pot constitui cea mai bună soluție din perspectiva necesității ca politicienii să acționeze transparent și aici avem o problemă. Deci că tratatul permite anumite lucruri, dar vedem uh, în legătură cu anumite discuții, fie că este bugetul pentru zona euro sau alte discuții de care mi-amintesc, Comisia este foarte flexibilă și creativă în ce privește uh, ce este permis și ce nu. De pildă mă gândesc la facilitatea privind alimentele eh, pe care în nouă am eh, finanțat-o cu 2 miliarde din buget și am găsit eh, o temei legal pentru care eu aveam unele dubii, chiar dacă nu sunt jurist. Iar acum trebuie să ne punem întrebarea unde ne aflăm astăzi în acest context în care serviciul juridic citează tratatele. Îmi amintesc că atunci când am avut uh, convenția, fostul nostru consilier Thomas Blea, care a decedat, um, a spus, ei, acum avem o situație de urgență, ne ateaptă uh, o avalanșă pentru că diplomații statelor membre doresc să distrugă dreptul uh, la uh, adopta bugetul în Parlament. Deci, atunci a fost consolidat rolul celor trei președinți și s-a introdus un aliniat ca toți cei care participă au datoria ca um, negocierile să funcționeze rezonabil și rapid. La ultima negociere a CFM-ului, în legătură cu faptul că uh, este nevoie întâi de acordul Parlamentului și după aceea Consiliul poate să decidă doar în unanimitate, deci o procedură complicată. Uh, noi făcând trimitere la cele aliniate care au fost uh, introduse ca uh, marșă de manevră, am spus, că da, atunci trebuie să avem și o procedură de conciliere, pentru că până la urmă trebuie să avem dreptul să spunem da sau nu ceea ce s-a întâmplat și în Comisia INTA în legătură cu acordul pentru tratatele comerciale și cu președinția poloneză și președinția cipriotă, abia am găsit calea unui dialog constructiv prin participarea la ședințele informale ale Consiliului. Eu cred că asemenea tipuri de colaborare trebuie să solicităm, pentru că Altfel, uh, va trebui să punem mâna pe arma cea mai convingătoare, să spunem nu. Spuneați că există o foaie de parcurs uh, alcătuită de președintele Tusk. Și atunci președintele Tusk ar uh, negocia cu Consiliul European. Bun, iată că s-a înființat acest Consiliu European. Dar tratatul spune că acest Consiliu European nu trebuie să se implice în actele legislative. Deci, negocierile trebuie să aibă loc atâta timp cât forurile eh, de specialitate nu sunt în stare să ajungă la o concluzie. Atunci totul eh, ajunge la nivel mai înalt și care ar putea fi ministrul de resort care să se opună atunci. Dar asta duce până la urmă întregul uh, procedeu, uh, îl împinge spre absurd. Deci, sigur, procedura mi se pare criminală până la urmă uh, față de instrumentele de care dispunem în Parlamentul European în baza tratatului de la Lisabona. M-aș mai referi și la problema unor proceduri ambițioase de a ajunge la decizii privind CFM-ul la timp și în legătură cu eh, bazele legislative. Acest lucru nu se va putea realiza dacă experiențele trecute până la urmă le schimbăm fundamental. Pentru că câteodată uh, lucrurile uh, dispar în uh, procedurile îndelungate care se întind peste mai multe luni la nivelul Consiliului. Deci a trebuit Consiliul din, European să aibă loc în februarie, propunerile Comisiei și Parlamentului să vină în mai, să existe o conlucrare concertată Uh, și în ce privește foaia de parcurs a instituțiilor europene, altfel nu vom putea să respectăm foaia de parcurs și până la urmă se ajunge la frânturi în aceste demersuri. Pentru că dacă acum uh, acest Parlament pregătește lucrurile și după aceea așteptăm uh, ca noul Parlament să continue activitatea și așteptăm întâi numirea noilor comisari, mi-e teamă că trebuie totuși să ne mișcăm în primele luni ale anului viitor în legătură cu modul în care dorim să procedăm. Iar această problemă a soluției pasarele ca să se poată decide la nivelul Consiliului European când uh, părțile implicate nu ajung la concluzii, mi-e teamă că nu va fi o reușită în legătură cu bugetul pentru zona euro. Acum uh, câțiva ani uh, am adoptat un raport pe care l-am elaborat împreună cu colega Perez. A fost un raport destul de complicat, dar acest raport nu și-a propus să înființeze noi instituții pentru că, ă, până la urmă, toate țările își doresc să ajungă în zona euro, cu excepția Danemarcei. Dar nu avem facilități financiare pentru statele care nu sunt membre euro. Ar fi logic să ne gândim că toți avem interese ca o criză ca cea prin care am trecut să nu se repete și să găsim până la urmă o linie bugetară care să permită stabilizarea zonei euro, în mod special a, a monedei unice în zona euro, dar eventual să putem sprijini și statele care doresc să adere la zona euro și uh, asta trebuie să se poată baza pe diverse instrumente, putem să implicăm și parlamentele naționale, să ținem seama și de hotărârile instanțelor uh, din statele membre vis-a-vis -vis de competențe, pentru că vom putea exercita în felul acesta o presiune mai mare asupra parlamentelor naționale, uh, Uh, ca să uh, își asume responsabilități în legătură cu o asemenea linie bugetară. Deci, nu știu dacă va fi vorba de un ministru al finanțelor și un vicepreședinte al comisiei care să ia măsurile necesare cu statele naționale. Asta ar putea să fie o soluție. Sper ca uh, în Germania, la un moment dat, să avem un nou guvern și atunci vom putea discuta și propunerile făcute de președintele Macron. Mulțumesc, domnul Fernandez și după aceea domnul director Leine. Mulțumesc, domnule președinte. Prima chestiune, calendarul. Cred că ar fi util să facem uz de forța politică a comisarului Oettinger. Experiența acestei comisii, totodată, este una tu și momentul uh, economic al Uniunii Europene pentru a închide acordul în această legislatură. Și, dacă facem asta, le... următoarea legislatură va avea foarte mult timp, sunt sigur. Se discută de uh, aspectul legitimității. Dacă vorbim de pildă de un buget de 5 ani, fiindcă această posibilitate s-a exclus, Comisia precedentă va fi întotdeauna cea care va veni cu propunerea pentru comisia viitoare, fiindcă negocierile durează mult. Dacă nu, sperăm și există termene, de fapt, și atunci intrăm într-un uh, caracter provizoriu. Mereu va fi această problemă. Întrebarea mea este dacă ați considerați că ar fi util ca în această legislatură să se adopte cadrul financiar multianual. A doua întrebare. Dacă știm cât reprezintă asta în termen uh, în ceea ce privește valoarea globală, venitul național brut, fondurile fiduciare, toate fondurile din afara bugetului, pentru că eu sunt pentru un buget unitar, dar știm totodată că în statele membre toată lumea are ideea un maxim de 1% din uh, VNI sau 3% din tot. Deci, dacă punem în buget ceea ce este în afara bugetului pentru a reduce bugetul, mai bine să zicem nu. Avem nevoie de unitate, dar trebuie să înțelegem că dacă pui în buget, trebuie să crești bugetul astfel încât să ți seama de ce ai pus acolo înăuntru și atunci ar fi foarte bine ca totul să fie în buget, ar fi chiar mai transparent. Însă, care este impactul unei asemenea abordări? Nu putem să punem sume în buget pentru a reduce bugetul. Principiul unității bugetare nu este acesta. Vis-a-vis de zona euro și de bugetul pentru zona euro, cred că trebuie să schimbăm numele. Să spunem bugetul zonei euro nu se potrivește cu propunerea pe care o va face Comisia în decembrie, fiindcă, din câte înțeleg eu, Comisia va face o propunere pentru un backstop, pentru unitatea bancară, pentru reforme, Evident, poate fi și pentru un fond pentru zona euro, dar și pentru preaderarea statelor membre care vor să intre în zona euro. Adică, numele nu acoperă toate aceste obiective. Și aș vrea să mai am mai o observație vis-a-vis această ultimă chestiune, dacă se poate. Domnule Leine, înainte de a vă da cuvântul, mai dorește și domnul Depre să intervină. Brièvement, monsieur le président, parce que foarte succint, domnule președinte, pentru că sunt de acord cu mare parte din ce au zis colegii mei. 1. Mai întâi, am apreciat foarte mult în intervenția uh, invitatei noastre ceea ce a spus ea legat de valoarea adăugată europeană, că este un concept dificil de definit. Însă, oricum, este un concept util util, fiindcă servește ca argument împotriva euroscepticilor. E suficient să spui, dar știți, măsura asta are o valoare adăugată europeană indiscutabilă eu nu văd niciun alt interes uh, vis-a-vis -vis de acest concept decât rolul său de argumentare pentru a contracara scepticismul european. Pentru că dacă vă cer să definiți această uh, valoare, cred că schimburile noastre de opinie o să devină foarte dificile. Însă aș fi foarte prudent în ceea ce privește stadiul actual cu privire la ceea ce ar trebui să decidem deja vis-a-vis -vis de viitorul CFM. Și nu doar pentru că am impresia că majoritatea statelor membre nu vor vrea să se angajeze câte vreme nu știu ce se întâmplă cu Brexitul și eu, ca șef de guvern, voi spune vreau să știu ce o să se întâmple cu casa înainte să iau decizii. Și atunci eu sunt prudent și mai sunt prudent dintr-o altă cauză intrăm într-o zonă de incertitudine politică. Sunt o felul de tulburări politice acum în mai multe state membre și vedem curente politice rezervate vis-a-vis -vis de anumite lucruri. Și atunci, cred eu că contextul în care trebuie să se ia deciziile vor, va fi și el influențat de numeroase evenimente ce se vor produce până în momentul când vor trebui luate aceste decizii, după părerea mea. 3. Vis-a-vis de bugetul zonei euro. Eu am o mare simpatie pentru uh, bugetul zonei euro, chiar dacă o să-i spunem altfel, după cum spune Jose Fernandez. Din mai multe motive. În primul rând, cred că dacă zona euro nu este inima Uniunii Europene, Uniunea Europeană se va dizolva la un moment dat. Uh, și doi, faptul de a da o capacitate fiscală zonei euro poate fi interesant pentru anumite țări atunci când vorbim despre limitarea politicii de coeziune. Dacă spuneți că veți ajuta o serie de țări prin intermediul unei linii bugetare pentru zona euro pentru a consolida coerența acestei zone și pentru a ajuta țările care vor să adere uh, să primească mijloace suplimentare pentru reformele structurale necesare aderării, mi se pare că faceți ceva pozitiv, după părerea mea. Nu privați o serie de țări de beneficiul coeziunii, ci definiți ceva ce intră în vigoare și care are un obiectiv precis, de, dezirabil pentru toată lumea. Imaginați-vă, sunt o serie de țări care spun, uite, o să pun bani în casa zonei euro, dar o, o să uh, vă diminuez fondurile de coeziune, eu în locul lor nu știu dacă aș fi de acord. Trebuie să găsiți un, un um, mod de a prezenta noi avantaje pentru țări în, țări în perspectiva obiectivului lor. În ceea ce privește de manieră globală obiectivele viitorului cadru financiar multianual, nu o să intru în elementele mecanice pentru a ști cum organizăm flexibilitatea, găsim sau nu mijloacele sau așa mai devreme, ci revin la obiectivele politice. Sunt convins că există obiective politice pe care trebuie să le consolidăm. Migrația, de exemplu, presiunea migratorie nu se va uh, opri. Uh, unii cred că și dacă vom reuși să controlăm mai bine frontiera turcă sau libiană, ă, atunci o să găsim o soluție, dar nu, nu o să găsim o soluție. Ne confruntăm în continuare cu terorismul și ne confruntăm ne vom confrunta mereu cu un deficit de sprijin pentru Uniunea Europeană din partea partidelor populare din mai multe țări. Și sunt convins că nu veți putea să nu țineți seama de faptul că s-au, programat, uh, s-au proclamat drepturile sociale uh, și după aceea să spunem că nu există, ele nu sunt luate în considerare la buget. Oamenii se întreabă la ce servește tot ceea ce facem noi. Și atunci proclamările solemne nu duc la nicio schimbare practică. Așadar, Obiectivele noastre mi se pare că sunt clare, nu despre ele vorbesc. Însă, în ceea ce privește calendarul, metodele și prioritățile pe care vrem să le definim, haideți să ne punem de acord cu privire la prioritățile noastre politice și nu doar cu privire la mecanisme. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului director Line. Uh, Domnule președinte, dacă îmi permiteți să Uh, am o reacție în legătură cu problematica unității bugetului european. Cred că este limpede pentru Comisie că unitatea bugetului are o mare valoare. Și dacă în cadrul unei perioade uh, CFM uh, nu există alte soluții decât soluții hibride, este ocazia să pregătim uh, negocierea unui nou cadru financiar multianual care să restabilească ordinea în această galaxie a instrumentelor bugetare. Aș insista asupra unui aspect. Ce avem ca instrumente speciale în regulamentul CFM? și poate că dorim să adăugăm câte ceva pe viitor la aceste instrumente speciale, pentru că, așa cum văd eu lucrurile, ele fac parte din procesul uh, bugetar regulat depășesc anumite limite superioare, dar uh, uh, autoritatea bugetară nu trebuie să le considere ca niște instrumente satelit. Deci fac parte din instrumentarul uh, bugetar regulat. Stabilind acest principiu, că ar trebui să avem uh, cât mai multă unitate bugetară, totuși situația specifică a următorului CFM necesită o anumită precauție și Aș da un exemplu. Satelitul cel mai vechi pe care l-am avut timp de decade este Fondul European de Dezvoltare. Cred, Comisia, Consiliul și Parlamentul cred că au pregătit în ultimii zece ani momentul în care Fondul European pentru Dezvoltare poate fi integrat în bugetul regulat. Comisia este hotărâtă să procedeze în acest sens și lucrează la realizarea acestui obiectiv de introducere a acestui fond în bugetul general. Oricum, având în vedere circumstanțele specifice, trebuie să fim foarte atenți cum facem acest lucru, pentru ca integrarea acestui Fond European pentru Dezvoltare să nu diminueze în vreun fel banii pentru fondurile pentru dezvoltare ale Uniunii Europene, pentru că asta ar fi contrar intențiilor politice declarate. Iar acest lucru nu este ușor de realizat din motive care au fost menționate și în discuția precedentă în expunerea doamnei dr. Rubio, pentru că uh, resursele și plafonul vor fi afectate prin uh, uh, retragerea Marii Britanii și mă refer la resursele proprii. Dar din 2016 uh, prin intrarea în vigoare a unui nou sistem contabil, este vorba de 1,20% din PIB-ul european iar acest procentaj va scădea substanțial dacă se va calcula la nivelul unei Uniuni Europene din 27 de state și va exista o constrângere suplimentară pentru bugetul anual, având în vedere uh, sumele care trebuie să fie uh, garantate din resurse proprii. Deci va trebui să vedem cum putem crea uh, garanții ca pentru integrarea Fondului European pentru Dezvoltare să putem acționa fără să diminuăm fondurile pentru politicile de dezvoltare și să vedem cum putem explica statele, statelor membre că va trebui să ridicăm acest plafon al resurselor proprii cu scopul integrării unor instrumente care s-au aflat în afara galaxiei și care trebuie acum să intre în această galaxie. Dar nu va fi un exercițiu de comunicare foarte simplu să oferim aceste explicații privind nevoia de creștere a resurselor proprii. Și în încheiere o singură observație în legătură cu foaia de parcurs. Comisarul meu, comisarul Oettinger, este foarte doritor să motiveze Consiliul și Parlamentul să treacă la negocieri rapide și să ajungă la concluzii încununate de succes, inclusiv în ce privește resursele proprii în cadrul financiar multianual și pe cât posibil până la finele mandatului acestui Parlament. Mulțumesc foarte mult! Domnul Pons a venit. De aceea eu i-aș dori să-i dau cuvântul la ora 17, deci am mai avea 15 minute până atunci și ca atare v-aș ruga domnule doctor Baker și Ian Olbricht să îi permitem să înceapă domnul doctor Becker să comenteze și să răspundă pe scurt la întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru observații. În ce privește valoarea adăugată, după cum am spus, este foarte greu să definim uh, acest demers, pentru că la nivelul Comisiei am încercat să definim acest principiu, cred că în 2009, în 2010 și după aceea a publicat un document de lucru în 2011 și concluzia a fost că puteți regăsi valoarea adăugată dacă uh, urmăriți cifrele din cadrul financiar multianual. Deci, uh, uh, rezultatul negocierilor este valoarea adăugată europeană. Aceasta a fost concluzia. După aceea, în legătură cu foaia de parcurs, eu am prezentat foaia de parcurs a, și experiența anterioarelor negocieri și dacă încercăm să transpunem acea foaie de parcurs asupra situației actuale, vom ajunge la începutul anului 2020. Pentru a fi realiști, eu cred că acest Parlament nu va negocia pe marginea unor cifre. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, pentru că statele membre cel puțin nu am sentimentul că statele membre vor fi capabile să găsească un compromis până la finele anului viitor. Iar în ce privește bugetul uh, Uniunii Europene și capacitatea fiscală, încă nu este foarte clar cum am putea utiliza această capacitate, care sunt sarcinile pentru acest buget. Este vorba de o mai mică capacitate pentru a finanța uh, reformele structurale la nivelul statelor sau va fi un buget uh, mai mare, 1, 2, 3% din uh, PIB-ul european pentru finanțarea unor programe comun stabilite pentru stabiliza zona euro pentru a implementa politici eh, eh, europene în zona euro, dar în legătură cu această problemă, eh, sigur că ne dorim un buget european mare, acesta este cel puțin tendința pe care constatăm la Paris, dar asta înseamnă că până la urmă Uh, va fi un efort aproape dublat uh, uh, în cazul Europei formate din 28 de state membre. Și având în vedere actualele priorități de cheltuieli, acel nou buget ar presupune că va crește complexitatea și lipsa de transparen transparență și în cazul acesta, din punctul meu de vedere, eh, va fi greu să vedem care sunt prioritățile politicilor europene. Mulțumesc, Ian Ulbricht. Foarte pe scurt. Am apreciat observațiile deci, eh, valoarea adăugată nu poate fi obiectivul final, va trebui să fie folosit pentru a atinge la obiective. Deci, trebuie să eh, facem ceva ce are valoare. Deci, să încercăm să eh, acționăm mai bine și uh, eu nu cred că politicile europene nu sunt, sunt menite doar să le închidem gura populiștilor. Deci, ă, trebuie să ne gândim ce ne dorim. Ne dorim o comunitate europeană sau ne dorim până la urmă ă, un sistem interguvernamental, pentru că uh, în acest caz n-ar mai fi nevoie nici de buget european, nici de Parlamentul European. Îl citez pe fostul președinte al Republicii Cehe. Nu e nevoie de Parlamentul European pentru că deciziile se iau interguvernamental. Deci, într-un fel, în mintea oamenilor încă a mai rămas această concepție. Deci, noi trebuie să ne gândim care va fi modelul viitor al Europei, pentru că va trebui să folosim aceste instrumente pentru a modela Uniunea Europeană în spiritul uh, obiectivului pe care ni-l propunem. Deci, să ne punem întrebarea ce formulă găsim ca să fie mai flexibilă, mai responsabilă, care este dinamica și care este proporția între elemente. Vă mulțumesc că ne-ați spus uh, ce este bugetul zonei euro. Indiferent cum îl denumim, cum putem să uh, îl camuflăm sub diverse alte denumiri, dar este un buget al zonei euro, este un instrument uh, financiar doar pentru o parte din statele membre. Deci, va trebui să avem politici diferite pentru unii și pentru ceilalți. Dacă avem o politică de coeziune pentru zona non-euro, ea nu va trebui să facă parte din acest buget. Iar de asemenea, dacă avem instrumente speciale în bugetul pentru zona euro, el trebuie să financeze și statele care își propun să adere. Deci dezbaterea de fapt nu este despre bani, ci despre viitorul Uniunii Europene, despre ceea ce ne dorim de fapt. Noi încercăm să transpunem în buget un limbaj al gândirii politice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc doamnei doctor Rubio și domnului doctor Becker pentru contribuții și uh, colegului nostru de la serviciul juridic. Au fost multe informații utile pentru noi. Mulțumesc pentru dezbaterea însuflețită. Deci, iată că avem, am câștigat șapte minute deja avans. Domnule González Pons, dacă sunteți pregătit, Aș propune să trecem la punctul de pe ordinea de zi pe care dumneavoastră o v-ați elabora. Este vorba despre programul de dezvoltare pentru industria de apărare. Mulțumesc, domnule președinte. Am să prezint avizul pentru această comisie în calitate de comisie asociată. E vorba de programul european de dezvoltare a industriei de apărare. Este un program care ar trebui să fie o prioritate pentru toată lumea, pentru că obiectivul său este acela de a atinge independența pentru Europa. Este cheie să fim lideri din punct de vedere economic și ar trebui să promovăm cooperarea pentru a întări uh, rezultatele și cooperarea între statele membre atunci când e vorba de investiții în apărare. În același fel, uh, standardele pentru echipamentele uh, militare sunt esențiale pentru a coopera între statele membre. Din fericire, acestea se întăresc prin acorduri precum uh, cooperarea structurată permanentă, care a fost uh, semnat pe 13 noiembrie uh, de 23 de state din cele 28. Lipsa de cooperare la momentul acesta reprezintă un cost anual între 25 și 2,5 uh, și 3 miliarde de euro. Deci, practic, 80% din contractele de achiziții publice se fac la nivel național, ceea ce duce la o dublare absolut inutilă a investițiilor noastre. Programul s-ar centra în primul rând pe finanțarea de concepere de echipamente și tehnologie de apărare, definiții și specificații tehnice comune, crearea de prototipuri și teste, calificare, certificare și studii. Această acțiune uh, pleacă de la cooperarea între cel puțin trei companii care să se afle cel puțin în două state membre. Iar pentru finanțare se vorbește de 500 de milioane de euro propuse de comisie pentru anul 2019 și 2020, o sumă care mi se pare rezonabilă. Totuși, această sumă uh, trebuie să provină din marjele din CFM pentru că aceste noi inițiative, chiar dacă aduc beneficii tuturor, nu se pot finanța în detrimentul altor inițiative care nu au nicio legătură cu cele noi. Pe de altă parte, nu trebuie să lăsăm deoparte IMM-urile, care sunt un adevărat motor al economiei și cer să existe măcar o categorie de proiecte care să fie specifice pentru IMM-uri să asigurăm, pe de altă parte, ca cel puțin 20% din bugetul total să fie alocat IMM-urilor. Toate acestea și pentru a promova programul, pentru a asigura reușita, cer uh, să se dea Comisiei posibilitatea de a adopta acte delegate pentru programul de lucru. Iar termenul pentru amendamente este 7 decembrie la orele 15 și cu acestea am terminat uh, prezentarea și aștept uh, sugestiile sau comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule González Pons. Am o singură înscriere la cuvânt, din partea mea. Nu, și domnul Călmel. Am vrut doar să spun că v-am văzut. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Denanu. vreau uh, să iau poziție și față de conținut. Ca membru al Parlamentului European și este o poziție care uh, provine din uh, interiorul delegației social-democrate. Eu nu sunt raportor din umbră pentru grupul social-democrat, dar discuția din S și D în legătură cu acest uh, program a dus la câteva concluzii. 1. Credem că temeiul juridic pentru acest program este problematic, pentru că există un conflict între temeiul juridic găsit de comisie, care se bazează pe o inițiativă de politică industrială și un alt aliniat din interiorul tratatului european care nu permite Uniunii Europene activități în domeniul industriei de armament. Deci, și în contextul programului Orizont 2020 nu poate fi invocat acest temei juridic, deci avem dubii în legătură cu uh, temeiul juridic invocat de către comisie și vreau să vă spun acest lucru să vă gândiți la el. Uh, a doua chestiune este vorba de o evaluare și putem fi de păreri diferite. Eu cred că potențialul de economisire care ne este menționat este unul pur teoretic. Eram încă un mărunt asistent al unui alt deputat iar piața comună era încă în formare și pe vremea aceea a existat o directivă europeană pentru sectorul construcțiilor. Și mi-era absolut limpede că dacă ă, dorim să uniformizăm și să stabilim anumite chestiuni în ă, domeniul ă, sectorului construcțiilor, vom putea face economii dar uh, Uniunea Europeană nici măcar nu a reușit să cadă de acord uh, ca uh, ștecărul pentru electricitate să aibă exact aceleași dimensiuni în toate statele. Deci au existat discuții uh, Um, fără uh, rost, care s-au întins pe o perioadă de multe luni, um, dacă uh, ștecărul trebuie să fie trifazic sau bifazic și uh, n-am ajuns până la urmă la nicio concluzie. Deci, sigur că Asta este doar uh, o trimitere asupra faptului că atunci când statele membre încep să-și protejeze propriul sector și eu am o mare bănuială că uh, în ce privește industria de apărare și de armament, acesta va fi cazul, ne vom confrunta cu o situație în care fiecare guvern va reuși să-și apere propria industrie de armament ca să nu aibă uh, până la urmă urmă vreun dezavantaj în cadrul concurenței europene pentru că până la urmă nu există niciun fel de client pentru această industrie decât statul respectiv. Ca, m-ar surprinde foarte tare ca lucrurile să stea altfel. Cel puțin trebuie să existe până la urmă niște prevederi pentru o cooperare internațională, dar cum să respectăm și tratatul. Iar în ce privește ultimul punct, sunt de aceeași părere cu raportorul. Mă bucură poziția dumneavoastră, domnule González Pons anume aspectele finanțării, pentru că puțin m-am speriat când comisia, nu în această sală, dar în orice caz în cadrul uh, comisiei noastre, ne-a uh, propus baza finanțării. Și eh, dacă tot am vorbit despre CFM și despre marjele insuficiente, aceste probleme se vor amplifica dacă lansăm un nou program care va necesita o sumă respectabilă de finanțare. Tocmai de aceea, repet, poziția mea personală și subliniez acest lucru, deci nu punctul meu de vedere uh, poate nu al grupului LSD, dar în orice caz al delegației mele, este că nu vom putea accepta acest program decât dacă vom primi din partea Consiliului surse de finanțare proaspete. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Kölner. Mulțumesc și eu raportorului pentru prezentarea sa și aș dori să îmi exprim și eu unele îndoieli. Pentru că eu cred că uh, ceea ce ne propunem acum nu am gândit profund până la capăt. Pentru că oricât de frumos uh, sună începutul, este pură teorie. În ce privește achizițiile și volumul de achiziții din statele membre, nu vorbim despre sume nesemnificative, ci despre multe miliarde. Și nu pot imagina ca în statele naționale până acum să nu se fi gândit nimeni la faptul că asemenea achiziții s-ar putea face și mai ieftin, să spun. Dar eu cred că acest lucru a fost uh, avut în vedere și până acum. Dar eu cred că abordarea uh, este una greșită. Dacă noi spunem acum că va fi un program european, trebuie să formăm niște clastere. Asta nu prea sună a, uh, valoare adăugată, ci uh, mă tem că uh, va, vom avea parte de mai multă birocrație. Deci ar trebui ca pe bază voluntară să existe asemenea înmănunchieri de state eh, care achiziționează eh, armament. Pentru că în felul acesta eh, cred că am putea să avem un alt raport vis-a-vis -vis de Statele Unite. La noi, în clipa de față, se achiziționează armament de diferite categorii, iar această diferențiere este evidentă față de uh, in, față de armamentul de care dispune Statele Unite. Dar, până la urmă, să ne gândim care ar putea să fie disponibilitatea statelor membre să uniformizeze anumite tipuri de armament. Pentru că doar după ce se iau asemenea hotărâre se pot face achizițiile, iar Ehm, punctul de plecare trebuie să fie de la statele membre. Noi, pe plan comunitar, nu putem decât să creăm un cadru care să faciliteze aceste achiziții. Eu cred că dacă e vorba de achiziții în uh, volumul de miliarde de euro, s-ar putea întâmpla um, ca uh, anumite, uh, să se renunțe la anumite comenzi și poate că atunci anumite firme chiar um, uh, vor, își vor închide producția. Noi, ă, până la urmă, nu trebuie să ajungem în situația de a plăti subvenții acelor firme care, sau întreprinderi care vor fi defavorizate de orientarea spre alți furnizori. Mulțumesc. Domnul Delanu. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că e vorba aici, în primul rând, de o chestiune juridică, după aceea de una tehnică, de normă, o chestiune financiară în același timp. Cred însă că ar trebui să facem progrese în domeniul apărării în Europa, pentru că suntem amenințați și știm acest lucru. Americanii uh, s-au dezangajat uh, față de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană trebuie să-și asigure propria protecție. De aceea pe mine mă interesează tot ce se întâmplă în acest domeniu și uh, în principal ideea ca UE să coopereze mai mult în domeniul apărării. S-a lucrat deja pe domeniul cercetării, acum se vorbește de industrie, de producția de armament și cred că uh, n-ar trebui să renunțăm complet la idee, ar trebui să lucrăm uh, împreună pe această temă, pe tot ce are de-a face cu apărarea europeană. Știm că nu e deloc, deloc simplu, dar dacă ar fi fost așa, probabil că n-am fi fost aici să dezbatem, am fi fost, găsit deja o soluție. O îngrijorare esențială este, bineînțeles, cea de natură financiară, pentru că sumele despre care vorbim uh, nu sunt suficiente față de nevoile existente. Și va trebui ca statele membre să fie conștiente foarte rapid de nevoia de a pune pe masă banii necesari pentru această apărare europeană pe care mi-o doresc. Cred că este un prim pas înainte, îmi dau seama de toate dificultățile tehnice, juridice și financiare, dar cred că trebuie să facem un pas înainte. Mulțumesc. Frau Holmeier, bitte. Doamna Holmeier. Stimate colegi, stimați colegi, am înțelegere pentru uh, faptul că ne plângem despre mecanisme precedente pe care s-au bazat achizițiile statelor membre până acum, dar până la urmă asta nu trebuie să uh, ne ducă la concluzia păi să rămânem la aceste mecanisme și să nu schimbăm nimic. Eu cred că trebuie să fie uh, concluzia să căutăm noi mecanisme, pentru că există o amenințare din ce în ce mai mare, pentru că există o schimbare în agenda uh, politicii externe și de apărare. Trebuie să vedem cum putem să ne permitem achiziții mai mari, cum putem conlucra mai bine din acest punct de vedere cum putem eficientiza din acest punct de vedere politica de apărare și cum putem găsi soluții de finanțare, ce putem face în comun pe plan european și ce trebuie să fie reglementat separat de către statele membre. De aceea, eu găsesc că abordarea colegului González Pons este foarte bine. El spune, trebuie să începem, nu am ajuns la pasul final, ci facem un prim pas. Și toate problemele care vor apărea vor putea pe parcurs să fie rezolvate, dar este un pas în direcția cea bună și vor urma și alți pași pe care va trebui să-i discutăm și să-i analizăm. Mulțumesc foarte mult. Aș da cuvântul acum și comisiei să ne exprime punctul de vedere dacă este cineva prezent care dorește să facă acest lucru. Vă rog. Thank you, Mr. Geyer. Mulțumesc foarte mult, domnule Gaier. Vreau să mulțumesc și membrilor de la această comisie pentru această dezbatere interesantă. În calitate de reprezentant al DG Budget, mă voi limita la comentarii pe tema financiară, pentru că este domeniul nostru de expertiză și una din principalele îngrijorări și pentru membrii acestei comisii. Mi-aduc aminte foarte bine cum în luna iulie am prezentat propunerea comisiei în fața comisiei dumneavoastră și acea propunere era o propunere de finanțare a celor 500 de milioane prin mai multe realocări la rubrica 1A, 25% prin marjele nealocate și 50% la 1A. Era clar că această propunere nu a fost binevenită pentru toată lumea aici la comisie și mi-aduc foarte bine aminte de intervenția puternică a domnului Fernandez și a altor colegi de aici. Deci a fost clar și am înțeles foarte bine de partea comisiei că Parlamentul va încerca să găsească un compromis financiar care să implice mai puține realocări decât cele propuse de comisie. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că și din partea Consiliului se pare că poziția e din ce în ce mai uh, rigidă intenția uh, Consiliului în uh, poziția sa generală pe care o pregătește este de a avea 100% realocări. Bineînțeles, nu pot să știu care va fi poziția finală a Consiliului, însă deocamdată uh, se pare că așa merg lucrurile. Aceasta intră în contradicție cu poziția anterioară a Consiliului, la negocierile anterioare ale EFSI, când poziția inițială a Consiliului a fost aceea de a accepta propunerea inițială a Comisiei de 75% realocări. Deci e clar că această mișcare a Consiliului um, este din ce în ce mai uh, strictă. Din partea Comisiei, nu putem decât să tragem concluzia la momentul acesta că negocierile în ceea ce privește uh, finanțarea acestei propuneri vor fi foarte dificile și, bineînțeles, suntem dispuși ca întotdeauna să găsim o soluție de compromis, să încercăm să ajutăm ambele părți, Consiliul și Parlamentul, să ajungă la un acord la timp la această temă atât de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă de la Direcția Generală Grău este cineva prezent în sală. Vă rog, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Euh, simplement une... Mulțumesc. Doar un simplu comentariu pe o temă foarte importantă. E vorba de temeiul juridic care a fost uh, prezentat aici. Într-adevăr, trebuie să facem uh, diferența între TFUM articolul 173 uh, folosit ca temei juridic aici și tratatul asupra Uniunii Europene care interzice utilizarea bugetului comunitar în vederea finanțării unor operațiuni uh, în domeniul apărării. Din acest motiv, uh, acest program nu se bazează pe Tratatul Uniunii Europene, ci pe articolul 173 din TFUE. Deci e vorba de temeiul juridic corespunzător competitivității în industrie. Obiectivul nefiind acela de susținere sau finanțare a apărării, ci de finanțare a industriei și doar în etapa de dezvoltare a acesteia până la ajungerea la prototipuri. Comisia nu propune să se meargă dincolo de această etapă și în niciun caz finanțarea unor achiziții de capacități sau unor competențe care sunt oricum de competență exclusivă a statelor membre. Deci considerăm că aceasta este în conformitate cu tratatul și este adevărat că programul Orizont 2020 nu ne permite o finanțare a industriei de apărare, Însă acesta este și motivul pentru care nu ne bazăm pe acest temei juridic, ci am ales un uh, temei juridic uh, total independent, deci suntem în afara acestuia și vă atrag atenția că Orizont 2020 este uh, și regulamentul respectiv este cel care vorbește despre finanțarea cercetării în domeniul apărării, iar tratatul nu exclude finanțarea cercetării în domeniul apărării. De aceea considerăm că acest regulament ne permite să facem acest lucru, bineînțeles doar în vederea dezvoltării și cercetării și în, pentru a nu interveni după aceea. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. În încheiere îi voi da cuvântul din nou raportorului, domnului González Pons. Muchas gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit la această dezbatere, uh, care cred că este doar o primă dezbatere, ce va fi urmată de multe altele interesante. Aștept uh, amendamentele dumneavoastră și, bineînțeles, toate comentariile care ne vor ajuta să ajungem la un text final. Aș avea patru chestiuni pe care mi-aș dori să le clarific aici. În primul rând, nu e vorba de un document care să se refere la apărarea europeană. Nu încercăm să dezbatem aici dacă uh, opțiunea europeană este aceea de a avea o politică europeană de apărare sau nu. Este vorba doar de un aviz la bugete legat de Uh, o politică care ține de competența unei alte comisii. Deci, practic, nu este de competența noastră să dezbatem aici dacă trebuie sau nu să promovăm industria de apărare europeană. Noi avem doar rolul de a ne exprima avizul de la Comisia de Bugete pe o temă care se dezbate pe fond la o altă comisie. În al doilea rând, mi-aș dori să se înțeleagă foarte bine aici că nu e vorba aici de achiziționarea de materiale, de echipamente, vorbim de cercetare. Deci nu uh, discutăm despre cumpărarea sau achiziționarea în comun de către statele membre sau de Uniune. Nu. E vorba de companiile europene din acest domeniu care să poată face uh, cercetare în comun și în felul acesta să uh, își reducă cheltuielile. În al treilea rând, din punctul de vedere bugetar, e clar că uh, un proiect de cercetare comun duce la economii, pentru că cheltuierile pe care le avem în cercetare și dezvoltare la ora actuală uh, Uh, sunt de 27 sau de 28 de ori mai mari decât ar trebui să fie. Deci, uh, dacă am face aceste economii, ar fi foarte bine. Știu că uh, nu e un exemplu generalizabil, dar imaginați-vă cum ar fi uh, armata americană și ce costuri ar avea dacă politica de cercetare în domeniul apărării nu ar fi una la nivel federal, ci una la nivel statal. Deci dacă în loc să aibă, de exemplu, un singur model de tank, ar avea 51 de modele. Ce cheltuieri ar avea? Asta se întâmplă în Europa. Cheltuim mai mult pentru cercetare și dezvoltare în industria apărării decât în, în Rusia. Și e clar că, cu toate acestea, industria noastră se află în spatele celei rusești. Și un ultim comentariu adresată în special Comisiei și Consiliului, urmând cele spuse de președintele nostru. Dacă vorbim aici de o politică comună în domeniul cercetării pentru apărare, o facem pentru a face economii. Economii care nu se reflectă în bugetul european, ci în bugetele naționale. Și nu are niciun sens să spunem în același timp că e nevoie de cercetare comună în domeniul apărării pentru a face economii în bugetele statelor membre și că uh, fondurile respective trebuie să iasă din bugetul european, pentru că dacă până la urmă economiile vor apărea la bugetele naționale, e clar că bugetele naționale sunt cele care trebuie să vină cu mai multe fonduri pentru acest, acest program și nu să vină fondurile din bugetul comunitar pentru că economiile se vor face la bugetele naționale, deci cine trebuie să financeze această politică este tocmai bugetul național. Și închei cu aceste comentarii, aștept uh, sugestiile dumneavoastră și sper să avem o dezbatere aprofundată mm, și serioasă, pentru că e nevoie de așa ceva. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr González. Mulțumesc foarte mult, domnule Gonzalez Pons. Deci, am reușit, chiar uh, am reușit să devansăm puțin uh, ora uh, voturilor. Probabil că mulți colegi vor veni la ora 5.30. De aceea eu vă propun să facem o pauză de 12 minute și ne revedem pentru voturi. That gives me chance. Yeah.

Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie... Stimate colegi și stimați colegi, vă rog să aveți amabilitatea să luați loc, pentru că aș dori să încep cu voturile. Sie wissen, dass wir im Abstimmungsverfahren... Știți că vom avea nevoie de cartelele de vot Sper că le aveți la îndemână. Constat că mulți dintre dumneavoastră într-adevăr ați pregătit cartela. Avem cumva colege și colegi care nu au cartela de vot la ei, ar fi bine atunci să-mi indice uh, acest lucru. Bun, atunci facem o verificare, un test. Sunteți de părere că am condus bine această ședință? Dacă da, votați da. Vă rog să facem testul. Dar cineva trebuie să deschidă votul. Da, s-a deschis votul. Mulțumesc. Ne-a votat toată lumea. Se pare că da. S-a închis votul. A 17 sind der 17 au fost de părere că tot încântător această ședință, trei au fost împotrivă, 9 abțineri. Da, Timo, aus meiner eigenen Delegation. Timo, din delegația mea, nu o să te uit. Dar în cazul acesta putem trece la votare. Nu avem colegi uh, în plus. Deci, primul subiect supus la vot. Dar dați-mi voie să spun înainte de asta că uh, vom avea uh, mai multe voturi astăzi care stau în legătură cu uh, negocierile care au avut loc vineri noaptea, rezultatul concilierii. Primul subiect este într-o legătură politică cu această conciliere, pentru că poziția Parlamentului a fost ca uh, în legătură cu uh, bugetul rectificativ numărul 6 pentru 2016, dacă ajungem, pentru 2017, dacă ajungem la o concluzie mulțumitoare. Și acest lucru s-a întâmplat. Deci votăm raportul meu în legătură cu bugetul rectificativ numărul 6, amendamentul 1, aliniatul 1, cine este pentru? Împotrivă. E clar, se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Se respinge amendamentul 4 pentru 5 pentru împotrivă, mult mai mulți abțineri, nu e cazul, dar se respinge. Trecem la raportul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele, mi s-a tras atenția că trebuie să spun că în acest raport există și două corecții tehnice, vor trebui să fie operate două corecții în aliniatul 5 după termenul uh, tens trebuie să fie amounted în loc de amount și după aceea în aliniatul 6 uh, se anulează următoarele cuvinte. budget. So, das sind zwei este vorba de două corecții tehnice, dar procesul verbal trebuie să rețină acest lucru. Deci, cine este de acord cu raportul în această formă, cu aceste corecții prezentate, rog să voteze. Va fi vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. și se adoptă cu 32 de voturi pentru două abțineri. Sincere felicitări raportorului. Da, două voturi împotrivă. Trecem la un vot unic, de asemenea, în legătură cu rezultatul concilierii este vorba despre mobilizarea marjei uh, de contingent pentru 2017, raportor Siegfried Mureșan. Deci, va fi un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 30 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Valdere, Fondul European de Solidaritate. De asemenea, un singur vot electronic. Am deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. 32 de voturi pentru, se adoptă. Sincere felicitări, doamnei Vaidere. Trecem mai departe la mobilizarea Fondului European de Ajustare la uh, uh marșei care are de a face cu raportul meu pentru 2017. Un singur vot. Cine este... Îmi cer scuze, spune președintele. Acum avem trei amendamente la această marșă de amendamentul 1. Cine este pentru? 4 pentru, cine este împotrivă, mult mai mult cine se abține, nimeni, deci se respinge. Amendamentul 2 pentru, de asemenea 4, cine este împotrivă, mult mai mulți, cine se abține, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, 5 împotrivă. Cine se abține? Nimeni. Se adoptă. Votul final va fi din nou un vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Mulțumesc. trecem la raportul domnului Popa privind Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Finlanda Retail, amendamentul 2 Empel pentru împotrivă abțineri se adoptă. Numărul 3 de asemenea de la Comisia Empel pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 de la Comisia MP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 de la domnul Savrama pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 6. Comisia MP pentru. împotrivă. Asta trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. Lipsește un vot. Dacă cineva nu dorește să voteze, nu nimic, închidem votul. Se respinge 19 pentru, împotrivă 14 pentru abținere. Deci, amendamentul 7 de la Comisia Empel pentru împotrivă abțineri se adoptă 8 Empel pentru împotrivă abțineri se respinge 9 Comisia Empel pentru împotrivă se adoptă. Și amendamentul 1 de la Petri Salvama pentru, împotrivă, se adoptă. Votul final. Mi se atrage atenția că am uh, omis amendamentul numărul 6. Da, și parcă și eu mi-amintesc că s-a votat împotrivă. Bun. Oran ganz ruhig bleiben. Da. Bun. Deci totul e în regulă. Votul final. Pe marginea raportului domnului Popa, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru 3 împotrivă se adoptă. Felicitări raportorului. Un alt raport în legătură cu Fondul European de Mobilizare este vorba despre comerțul retail în uh, provincia Atica din Grecia. Doamna Viu este raportoare. Avem o serie întreagă de amendamente. Amendamentul 2 din partea Comisiei pentru. Împotrivă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 și ajungem la votul final. Votul final va fi vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 31 de voturi pentru și 3 împotrivă. Sincere felicitări. Trecem la raportul domnului Novakov privind implementarea inițiativei de ocupare în rândul tineretului și încep cu amendamentul numărul 7 din partea domnului Kölmel. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Există și un amendament oral, numărul 1, din partea raportorului. Domnule Novakov, doriți să ne spuneți ceva? Nu. Există obiecții? Constat că nu. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În compromis numărul 2. Bă, mă miram unde e compromisul. Dar acum compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, 11, 12 și 14 caduce. Trecem la amendamentul 3 pentru. 13, mă scuzați, spune președintele. 13. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15, 16, 17 caduce. Trecem la 18 din partea raportorului. El sprijină amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 voturi împotrivă, 15 pentru, se respinge. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 4 se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 1 cu o modificare din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum, în final, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea este pentru, deci acum vot final, vot electronic, s-a deschis votul. Trecem mai departe cu transferurile și îmi voi da cuvântul mie. Stimate colegi, stimați colegi, transferurile 22, 27 și 31 vi le recomand să fiți de acord de asemenea 28 pe care l-am amânat la ședința trecută pentru că erau unele chestiuni legate de o colaborare mai slabă între EASA și Comisie. Deci acum vă sugerez și să votați pentru 28. Dar în legătură cu Uh, amendamentul 33 am o întrebare pe care doresc să o adresez Comisiei pentru că este vorba despre ajutorul pentru aderare pentru Turcia, despre care noi am vorbit uh, în cadrul discuțiilor de conciliere. Iar acum vă întreb de ce ne faceți această propunere ca transfer de uh, mijloace și de ce nu am vorbit despre asta în momentul concilierii. Thank you, Chair, uh, for giving me the floor. Um, if you agree... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Dacă sunteți de acord, o să vă prezint pe scurt acest transfer ca să fie clare circunstanțele pentru toți membrii Comisiei. Uh, Comisia Europeană propune aici o solicitare pentru transferul a 62 de milioane de euro ca și credite de, credite de angajament de la Turcia la ajutor umanitar. Pe 16 noiembrie, Comisia pentru Asistență de Preaderare s-a întrunit și a aprobat amendamente pentru patru programe multianuale în cadrul EPA Turcia. Aceste amendamente s-au referit în special la un, liniile bugetare privind contribuția europeană la dezvoltarea economică și socială a Turciei. Așadar, un fel de linie de preaderare de coeziune pentru tor. Turcia. Aici se ține seama de lipsa de maturitate a proiectelor, precum și lipsa capacității de absorție, în special în sectoarele mediu și transport. Ca rezultat al întrunirii acestei comisii, alocările pentru 2017 au fost reduse cu 89 de milioane și, prin urmare, și angajamentele, începând cu data din 16 noiembrie, au devenit disponibile pentru nevoi alternative în 2017. Dați-mi voie să subliniez mai întâi faptul că s-a făcut această reducere în lumina uh, lipsei demonstrate de capacitate de absorpție în 2017 și în acord cu autoritățile din Turcia. Deci este clar o chestiune de management bugetar și o decizie de reducere în lumina de lipsei de capacitate de absorpție demonstrată și în acord cu Turcia. Totodată, situația umanitară din Siria rămâne uh, un motiv de serioasă îngrijorare și cred că membrii acestei comisii știu foarte bine care este situația acolo. Numărul persoanelor strămutate din Siria a ajuns la 6,1 milioane, dintre care 1,3 au plecat chiar anul acesta de la casele lor și se estimează că 13,5 milioane de oameni au nevoie de o formă sau alta de asistență umanitară. Prin urmare, pentru a ajuta, pentru a oferi un stimulent asistenței europene la această criză, propunem uh, folosirea 62 de milioane eliberate de la preaderarea uh, Turciei pentru acest, uh, acest scop. Vorbim așadar aici de anul 2017, dar discuția de vinerea trecută a fost pentru bugetul pe 2018. În încheierea intervenției mele și pentru a anticipa eventualele întrebări care vor urma, 89 de milioane au fost puse la dispoziție prin reducerea um, elementului de preaderare pentru Turcia și propunem un transfer de 62 de milioane către ajutor umanitar, întrebarea logică fiind ce se întâmplă cu restul de 27 de milioane care au fost reduse. E bine, 17 17 sunt folosite pentru consolidarea ENI Sud și restul de 10 milioane vor consolida agen, uh, agenția ONU pentru refugiații palestinieni. Pentru aceste 27 milioane nu trebuie să ajungem la autoritatea bugetară, fiindcă ele se realizează prin transferuri interne ale comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această clarificare, pentru că ne uh, doream o clarificare fondurile în cadrul politicii de preaderare pentru Turcia au fost un subiect în cadrul concilierii. Dar aici uh, înțeleg uh, acum uh, acest cerere de transfer. Dar în legătură cu 32 este vorba de peste 70 de milioane de euro, de asemenea o sumă importantă. Puteți să ne explicați? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Transferul numărul 32 se referă la o întărire a Facilității Europene pentru Energie Locală, ELENA, pe, uh, abreviat, gestionată în cadrul Orizont 2020 și propunem realocarea a 77,3 milioane din cadrul uh, secțiunii de energie a Conectării Europei pentru consolidarea uh, acestui, acestei facilități Elena, care este o continuare a uh, programului Energie Curată pentru Comunicații și scopul său este acela de a debloca investițiile publice și private pentru eficiența energetică și folosirea regenerabilelor în construcții. Poate fi de interes ca membrii acestei comisii să știe că întărirea facilității ENENA a fost prevăzută în două tranșe. Aceasta este tranșa din 2017 pe care vă propunem astăzi de 77 de milioane și cea din 2018 presupunea tot să ia forma unui transfer, dar am anticipat vinerea trecută și am inclus-o în concluziile Comitetului de Conciliere. Deci, partea a doua este inclusă în buget prin reducere pentru SF Energy și creștere pentru Orizont 2020. Mulțumesc pentru aceste explicații. Dintre membrii comisiei are cineva nelămuriri? Nu, constat că nu. În calitate de raportor, v-aș propune să adoptați aceste transferuri. Secretariatul îmi spune că putem vota în bloc, dar electronic. Există obiecții? În cazul acesta votăm în bloc aceste transferuri financiare. Închidem votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru un vot împotrivă, două abțineri. Mulțumesc. Trecem de asemenea la uh, transferuri din alte secțiuni. Îi dau cuvântul raportorului Indrek Tarant. Domnule Tarant, propunerea ar fi să procedați uh, pe instituții pentru că dumneavoastră nu doriți să susțineți anumite transferuri și cred că ar fi pentru noi mai transparent dacă am um, parcurge uh, totul pe instituții. Aveți cuvântul. <coughs> Dankeschön, Herr Vizepresident. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Uh, o să fac așa cum ați sugerat, dar cu o mică modificare. Și anume, că, în primul rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra Curții Europene de Justiție. Am înțeles că uh, strategia Comisiei de a reduce costurilor cu, costurile cu clădirile a, uh, s-a întors împotriva lor în timpul negocierilor, dar eu tot văd uh, daune pentru Curtea de Justiție. Și dacă voi avea binecuvântarea doamnei Holmeier, o să-i rog pe colegi să susțină transferurile către Curtea de Justiție mai ales transferul legat de clădire. Și dacă am înțeles bine, domnule președinte, vreți să votăm mai întâi sau să continui și să spun tot ce am de zis despre, și despre celelalte instituții? Okay. Cred că trebuie să supunem la vot pe instituții. Bun, atunci putem să votăm acum pe Curtea de Justiție. Cine dorește să urmeze această recomandare, să trecem la un vot electronic. Dacă nu există obiecții împotriva propunerilor raportorului, de fapt nu trebuie să mai supunem la vot. Se pare că nu există obiecții. Atunci să procedăm cum ne-a sugerat Indrek. Dorești să ne prezinți lucrurile? Încă Trecem acum la Curtea Europeană de Conturi și aici avem patru transferuri, dintre care trei sunt transferuri obișnuite, uh, mai ales numărul special este numărul 14. Și atrag atenția colegilor asupra faptului că îmi pare rău că nu îl susțin, dar se spune că majoritatea personalului de la Luxemburg suferă cu pro- de probleme cu spatele și de aceea au nevoie de birouri electrice. Da, eu susțin întotdeauna condiții de muncă mai bune pentru cei care muncesc din greu la auditarea finanțelor europene. Dar am aflat după aceea că un scaun sau un birou electric ar costa 716,10 euro, adică exact salariul lunar al unui uh, profesor uh, în Estonia. Știu că Luxemburg e o țară scumpă, dar Poate ar fi mai bine să-și cumpere, să achiziționeze un instructor de sport sau nu știu, ceva de genul. Avem scaunul elect- scaune electrice aici și am probleme cu coloana. Așa că prefer să-i dau banii lui Klaus Vele decât uh, curții de conturi, că, pentru că îi doare spatele. Și nu sunt deloc ironic. Până unde să mergem? Da, e o sumă mică, 100 de mii, nici nu-i mare lucru. Dar oamenii de acolo, de la Luxemburg, trebuie să înțeleagă ce cer. Sunt oameni care suferă mai mult și lor le trebuie dispozitive electrice și risc incorectitudine politică acum, așa că îmi cer scuze dinainte. Dar dacă vor, pot să-și cumpere scaune electrice, așa cum sunt alea folosite din Statele Unite. Dar împotriva acestora mă declar, așa că aș dori să votăm. Also, dass du mal was nicht ironisch meinst, nehmen wir zu. Bun, uh, țin, reținem uh, în procesul verbal ceea ce nu a fost ironic. Aceeași procedură. Comisia uh, este de acord cu uh, procedura propusă de către raportor. Dacă nu există obiecții, putem trece la vot. Propunerea este ca uh, trei transferuri pentru Curtea Europeană de Conturi să le acceptăm și transferul 14 să respingem. Bun, deci pe segmente. În ce privește primele trei, cine este pentru și votăm electronic. transferul 14 pentru uh, Curtea Europeană de Conturi uh, să fie respinsă. Deci, să votăm pentru 11, 12, 13 în bloc. Propunerea lui este să fim pentru. Va trebui să facem aceasta electronic. Am deschis votul. Am o întrebare, José Manuel. Eh, il faut comprendre bien. Trebuie să înțelegem. Cred că e mai ușor să spunem că transferul 14 e supus la vot. Dacă votăm da, votăm pentru transfer. Dacă votăm nu, atunci e cum propune raportorul, pentru că dacă nu se creează confuzie. Vă mulțumesc. Ok. Also, dann... Bun. Da. Să facem cum a procedat Jose Manuel. Deci nu există obiecții în leg- cu uh, poziția lui Indrek Taran pentru transferul pentru 11, 12, 13. Bun, atunci supunem la vot pentru 14. Raportorul spune să respingem. Cine va vota cu da este de acord cu Indrek Tarant. Cine votează cu nu ă, este împotriva lui Indrek Tarant. Dar există o solicitare din partea colegului nostru. El este raportor. El ne recomandă să spunem nu. Cine sprijină această poziție trebuie să apese pe verde. Cine este împotriva raportorului trebuie să apese pe butonul roșu. E destul de simplu. Problema mea este acum că procedura nu mi este foarte clară în legătură cu transferurile. Haideți să încercăm să procedăm altfel. Comisia este de acord cu Indrec de a respinge ultima solicitare de transfer? Da, Trebuie să supunem la vot această propunere. Haideți să facem acest lucru electronic. Indreg solicită să respingem. Bun. PPE-ul uh, înțeleg că dorește să acceptăm You don't have to vote. Okay. Einstimmigkeit dafür, dann... Dacă toată lumea este pentru propunerea lui, atunci e clar. Bun, în cazul acesta, iertați-mă, a fost greșeala mea. Attends, euh, on va mettre... Euh, c'est, président, okay, okay, c'est okay, extrêmement okay. simple. Domnule președinte, e foarte... Dacă am înțeles bine, înțeleg că cine nu este de acord cu Indrec este pentru adoptarea acestei solicitări. Lucrurile sunt foarte simple. Suntem pentru sau împotriva transferului. Dacă suntem pentru uh, transfer, votăm pentru. Dacă suntem împotriva transferului, votăm împotrivă. E simplu. Also. Ich bin ja eurer Ansicht, nur kriege ich von hier, von, von, von... Și eu aș fi de acord cu voi, dar secretariatul îmi spune altceva. Deci vă rog, explicați voi atunci. José Manuel, Entschuldigung. Bon, on va laisser... On... José Manuel, accept propunerea președintelui. Președintele nu supune la vot transferul, ci vrea să supună la vot propunerea raportorului. Președintele decide. Dacă el asta hotărăște, noi, PP-ul, suntem împotriva propunerii raportorului, dar trebuie să, fim clar, să fie clar ce votăm. Dacă votați propunerea raportorului, noi, pentru că suntem pentru transfer, votăm împotriva propunerii. E simplu. Gut. Ok, also, das war mein Vorschlag von... Deci, <laughs> exact asta a fost propunerea mea încă acum 10 minute. Eh, voi încerca în engleză, poate simplifică lucrurile. Indrec propune să spunem nu la transferul numărul 14. Acum întrebarea este cine îl susține pe raportor? Persoanele care nu îl susțin pe raportor vor trebui să voteze împotrivă. Bun, e clar? și facem acest lucru electronic. Asta facem acum. Haideți să trecem la vot. Denano, masă. Okay, close the vote. S-a închis votul. Dann ist der Vorschlag von Propunerea lui Indrek a fost respinsă cu 16 voturi, deci transferul se efectuează. Ja. Indrek lost. The... Indrek a pierdut. Da? Deci vor primi acele instalații electrice sau scaunele electrice. Bun, Indrek, ai terminat? Dear colleagues, I'm really... Dragi colegi, îmi pare rău că am cauzat uh, toată tulburarea aceasta aici, însă eu am înțeles uh, foarte strict noțiunea de scaun uh, electric sau muzical. Mergem acum la Parlament și este secțiunea care este întotdeauna foarte importantă. Uh, mulțumim domnului că l-avem pe domnul Cleti, care probabil poate să ne răspundă la două întrebări pe care le am. Aceste întrebări apar din faptul că nu am avut prea mult timp să facem schimb de informații așa cum trebuie. Întreb dacă există alte posibilități de a finanța transferurile 3 și 4, nu pentru modernizarea sediilor. Pentru că nu-mi place să las o nevoie de peste 7 milioane de euro în soarta viitoarelor transferuri. Domnul Ashworth, cu care mă întâlnesc, uh, mă înțeleg foarte bine, nu vreau să-i las lui această povară și de aceea întreb. Și în al doilea rând, nu, de ce nu au fost incluse în bugetul pentru anul acesta uh, echipamentele uh, de tip Intelcom? Înțe- Răspunsul a fost că ați vrut să lăsați bugetul la un nivel acceptabil dar acest nivel acceptabil trebuie să acopere întotdeauna nevoile reale sau mă înșel? Acestea sunt cele două întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc. Cineva din administrația clădirii este prezentă care putea să răspundă la această întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vă răspund uh, cât pot de bine. Dacă putem uh, finanța transferurile C3 și C4 cu alte linii, Teoretic, da, dar există constrângeri temporale care, dacă am veni în fața noastră doar în 4 decembrie, din păcate am avea probleme și de traducere și de interpretare pentru a vă prezenta o altă sursă. O să încerc să vă explic de ce este acceptabil să luăm cele 7 milioane de la linia amenajarea spațiilor. Este o linie dotată uh, cu 84,5 milioane de la început și în rest mobilizăm 9% din această linie, linie evaluată în decembrie 2015 pentru exercițiul 2017. Acum suntem la finalul anului 2017, deci e mai întâi elementul de timp când am stabilit bugetul la sfârșitul anului 2015 la cele trei sedii și la toate birourile de informații, a existat incertitudini cu privire la numeroase proiecte pe care nu puteam neapărat să le, să le cunoaștem. Există și o chestiune generală și anume efortul semnificativ realizat în ceea ce privește lucrările de securitate. În ultimele două exerciții, vedeți mai ales la Strasburg, adică echipele s-au mobilizat foarte bine pentru ca aceste lucrări să fie prioritare, așa cum le-ați recunoscut și dumneavoastră atunci când ați uh, întocmit bugetele. Acest lucru semnifică că, la un moment dat, proiectele mai cu o prioritate redusă suflă de o lipsă de personal. Și o să vă prezint o serie de proiecte care nu s-au făcut sau circumstanțe care fac uh, să dispunem acum de 7 milioane la această linie, menajarea spațiilor. Sursa principală este Bruxelles. Primul proiect sau primul set de proiecte se referă la absența de decizie privind clădirea PHS, unde sunt lucrări pregătitoare ce țin în special de amenajarea bibliotecii, și a cabinetelor secretarului general și al președintelui și al altor infrastructuri și fiindcă nu a existat o decizie cu privire la PHS, aceste studii și lucrări preliminare nu s-au angajat încă. Apoi, în mod extraordinar, s-a afectat uh, o, un venit, adică o agenție uh, prin contractare iar apoi promotorul a trebuit să ne ramburseze 2 milioane de euro. Asta pentru o altă clădire. 3. Am avut o întârziere în ceea ce privește lucrările de detectare a, uh, de detectare a incendii, sistemelor de detectare a incendiilor. Nimic grav, însă calendarul nu a fost cel corect. Uh, mai este și un proiect de săli de seminarii în Atrium uh, cu uh, o sumă de 800.000 de euro. S-au suspendat lucrările în clădirea Trev pentru că de la sfârșitul anului 2015 până acum s-a hotărât la renovarea întregii clădiri TREV în 2020, astfel încât uh, ar fi fost uh, superflu să începem lucrările de acum. Iată așadar principalele lucrări de, de la Bruxelles și am ajuns la 5 milioane și jumătate așa, la Luxemburg. Am abandonat o serie de mici lucrări, fiindcă uh, perspectiva mutării devine mai reală și atunci am hotărât să nu mai facem lucrări în clădirea Schumann sau în vechea clădire, pentru că la arbitraj ar putea să uh, piardă. La Strasburg există o serie de lucrări de amenajare care au fost întârziate, după cum spuneam, fiindcă echipele s-au dedicat cu totul realizării marilor lucrări de securitizare a intrării în clădirea VIC. Ați văzut că acolo lucrările progresează și, în sfârșit, uh, pe loc de onoare, biroul de informații de la Paris, uh, s-au prevăzut 2 milioane uh, pentru lucrări în momentul în care biroul ar fi la dispoziția Parlamentului și negocierile finale uh, cu privire la acest contract presupun rambursarea pe 20 de ani și uite așa avem disponibile încă 2 milioane. Așadar, e simplu, aceste 7 milioane sunt disponibile pentru acest transfer și pentru transferul ce urmează a fi uh, prezentat în decembrie. Bugetul este universal. Nu există motive să refuzăm excedente de la o linie și să uh, dăm preferință unei alte linii. Vis-a-vis de a doua întrebare, investițiile, uh, transferurile 4 și 5 în realitate, de fapt 5 și 6, se corectează vorbitorul. Într-adevăr, în momentul negocierilor bugetare încercăm să limităm creșterea bugetului și în ultimii ani inflația a fost la 1,7-1,8%. Evident, există proiecte de investiții cunoscute, dar este dificil să știm dacă rămânem în cadrul constrângerilor bugetare care li s-au impus. Știm că dintr-un buget de 2 miliarde de euro, un excedent la final de an, un excedent de natură oarecum tehnică, de vreo 2% apare întotdeauna. Ideea este să permitem finalizarea discuțiilor bugetare cu obiectivul de primăvară știind că există nevoi imperative de investiții și cu autorizația autorității bugetare, și tocmai de aceea suntem azi în fața dumneavoastră, acestea să se poată realiza ulterior în momentul când apare excedente la sfârșitul anului. Acest lucru ne permite atât să rămânem în anumite constrângeri bugetare, cât și să profităm de o flexibilitate care se limitează la 2% de, din buget și aici aș zice chiar că suntem la mai puțin de 1% din bugetul anual. Și aș zice că regulamentul financiar a prevăzut explicit această flexibilitate prin posibilitatea transferului de credite aprobat de, de autoritatea bugetară. Mulțumesc. Raportorul trebuie să ne facă acum o recomandare. Uh, thank you, Mr. Cleti. Maxima suficit. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Cleti. Maxima suficit, uh, ceea ce vrea să spună că suntem pentru. Ok. Der Berichterstatter empfiehlt an. Deci, raportorul recomandă să acceptăm transferul. Dacă nu există obiecții, le considerăm, considerăm transferul adoptat. Trecem la politica imobiliară, nu? Just, excuse me, just one point. Mă scuzați, domnule președinte, încă un comentariu final, ca o propunere la Comisia de Bugete. Raportorii uh, de la anul vor trebui să fie informați în legătură cu toate transferurile din partea domnului Ashworth și a mea și a celorlalți raportori. Mi se pare că este un instrument foarte util în procedura de negociere să analizez cu atenție ce instituție ne propune ce. Pentru că de multe ori toate aceste transferuri, prin definiție, ne arată că sunt uh, suficienți bani pe anumite linii bugetare care sunt în mod uh, expres uh, puse deoparte pentru a aniversa, de exemplu, a 40 -a aniversare a Curții de Conturi sau altele. Deci este foarte util să avem toate aceste informații la anul pentru raportorii care vor negocia cu celelalte instituții. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la politica imobiliară. Dar înțeleg că nu avem nimic de e, spus. Deci, atunci este rezolvată și această chestiune la punctul diverse. Gibt keine Wortmeldungen zu Înțeleg că nu dorește nimeni să intervină. Vă amintesc că mâine începem la ora 8.30. Uh, vom discuta despre EFSI. Astăzi încheiem ședința.